colleagues, could you take seat? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe reuniunea. Vreau să rog presa să uh, înceteze, pentru că trebuie să începem reuniunea. Adoptăm ordinea de zi. Are cineva comentarii? Mulțumesc. Putem trece direct la punctul 3, dialog monetar cu Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene. Ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi în această după-amiază, domnule președinte Draghi, în calitate de președinte al BCE, dar și uh, pentru următorul punct, în calitate de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Doresc să amintesc membrilor că cele două dezbateri trebuie să rămână separate. Deci vă rog să nu uh, puneți întrebări pe ambele subiecte. În același timp, începem cu primul punct, dialog monetar cu președintele BCE. Și ne bucurăm foarte mult că avem șansa de a avea acest dialog cu președintele Draghi. Primul dialog monetar după luarea de către BCE a deciziei privind extinderea programului de achiziționare de active și a punere în aplicare a acestuia, Parlamentul a salutat deja această nouă măsură de politică monetară, care a și început să producă ameliorări semnificative ale condițiilor financiare și ale mecanismelor de transmitere a politicii monetare. Ne așteptăm ca împreună cu alte măsuri de politici economice, la nivel național și european, cum ar fi planul de investiții, Uniunea Piețelor de Capital, politică fiscală mai puțin prociclică și intensificarea reformelor structurale, toate acestea, deci, ne așteptăm, după cum a subliniat președintele Draghi în discursul său de pe acum celebru, ne așteptăm să susțină redresarea economică, crearea de locuri de muncă și să contribuie la uh, apropierea estimărilor de inflație de obiectivele pe termen lung ale BCE. Mulțumesc pentru că ați venit, dăm cuvântul președintelui Draghi și apoi trecem la întrebări și răspunsuri. Domnul Draghi. Mulțumesc, domnule președinte stimați membrii ai Comisiei Econ, doamnelor și domnilor. Mă bucur să revin la Comisia dumneavoastră pentru prima mea audiere la Parlamentul European în anul 2015. S-au întâmplat multe din noiembrie anul trecut de când ne-am întâlnit ultima dată. Lituania a devenit al 19-lea membru al zonei euro. În 22 ianuarie ne-am anunțat intenția de a ne extinde programele de achiziționare de active la cumpărarea de titluri din sectorul public. Am început achizițiile în 9 martie. De asemenea, ne-am mutat într-o nouă clădire, pe care am inaugurat-o oficial săptămâna trecută. Am prezentat noua bancnotă de 20 de euro și am făcut un pas fundamental spre o transparență și mai mare a procedurilor noastre de luare a deciziilor, publicând pe 19 februarie pentru prima dată procesul verbal al unei reuniuni de politică monetară al Consiliului BCE. Știu că acest subiect a fost totdeauna foarte important pentru comisia dumneavoastră. În restul discursului meu aș dori să vă explic câteva aspecte importante ale programului extins de achiziționare de active și să vă prezint o primă analiză a efectelor acestuia. După aceea, după cum m-au rugat coordonatorii, am să vă dau mai multe detalii cu privire la legătura dintre stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară și voi vorbi pe scurt despre instrumentele macroprudențiale pe care BCE le are acum la dispoziție. Cele mai recente date și sondaje arată că creșterea capătă avânt. Baza pentru redresarea economică în zona euro a crescut în mod clar. Acest lucru se datorează, în principiu, scăderii prețului țițeiului, consolidării treptate a cererii externe și um, politicii noastre monetare de relaxare cantitativă și deprecierii euro. Aceste evoluții pozitive se reflectă și în um, um, perspectivele prezentate de personalul BCE. În comparație cu, pro, cu prognoza din decembrie, Perspectivele pentru 2015 și 2016 au fost revizuite cu 0,5 și 0,4% în plus. Ne așteptăm ca inflația în zona euro să rămână foarte scăzută, chiar negativă, în lunile următoare. Pentru că au scăzut recent prețurile la petrol, ceea ce va continua să influențeze cifrele până spre sfârșitul anului. Cu toate acestea, rata inflației va crește treptat spre sfârșitul anului conform previziunilor. Acestea vor fi susținute de cererea combinată, de impactul cursului de schimb mai scăzut pentru euro și de redresarea prețurilor la petrol după um, prețurile foarte scăzute din anii anteriori. Conform proiecțiilor BCE, se prevede o inflație de 0,0% în 2015, crescând la 1,5% în 2016 și 1,8% în 2017. Un factor cheie pentru o redresare completă a economiei zonei euro, care va contribui de asemenea la o inflație care să nu fie prea scăzută prea mult timp, va fi stimulentul suplimentar pe care Consiliul de Conducere a decis să-l introducă în ianuarie în cadrul programului extins al BCE de achiziționare de active. Această decizie a fost bazată pe două idei. În primul rând, avântul care susține redresarea economică a fost considerat prea slab și prea fragil ca să ne ofere suficientă încredere că inflația va reveni la niveluri mai apropiate de 2% într-un orizont pe termen mediu relevant pentru politici. În al doilea rând, potențialul de extindere al politicilor monetare decise între iunie și octombrie a fost considerat nesigur. Acest lucru s-a întâmplat pentru că politicile depindeau de deciziile băncii de a împrumuta fonduri Eurosystem și a le uh, reîmprumuta clienților lor. Creșterea cumulativă la primele trei operațiuni de refinanțare pe termen lung a reprezentat cam 310 miliarde euro. Deci, impulsul monetar trebuia să fie reconsolidat și uh, cantitativ trebuia să devină mai previzibil și mai ușor de controlat, pentru ca economia și perspectiva stabilității prețurilor să fie mai bine ancorate. Pe 9 martie am început să cumpărăm active din sectorul public ca parte a programului nostru extins de achiziționare de active. Aici intră intervenții în, în ABS și au acoperit și piețele de obligațiuni. Per total, avem uh, un program pus, uh, împins în direcția cea bună, ajungând la 60 de miliarde de euro în martie. În acest moment nu uh, se văd semne că nu uh, vom avea suficiente obligațiuni de achiziționat. Feedback-ul de la participanții la piață sugerează până acum că punerea în aplicare a fost foarte lină și că lichiditățile pe piață rămân uh, suficiente. Intervențiile noastre au accelerat o tendință care era clară de ceva vreme. Un proces constant de reintegrare pe piețele financiare și toate jurisdicțiile era în curs încă din vara lui 2012. Un lucru nou în ziua de astăzi este acela că ratele dobânzii scăzute pe piețele de capital se transmit treptat în întregul lanț de intermediere financiară. Costuri de finanțare mai scăzute pentru bănci încep să influențeze costul creditelor pentru gospodării și întreprinderi. Ratele de, credit, de creditare bancară se reduc și noi proiecte de investiții care erau considerate neprofitabile înainte încep să devină atractive. Pe termen scurt, acest lucru ar trebui să susțină cererea de credit și de investiții. Băncile acoperite în sondajul nostru privind creditarea bancară confirmă că relaxarea condițiilor de creditare progresează în paralel cu revenirea creșterii de credit pentru a finanța investițiile în afaceri. Într-o perspectivă pe termen mai lung, astfel va crește um, rezultatul potențial. Intenționăm să desfășurăm aceste achiziții până la sfârșitul lui septembrie 2016 cel puțin și în orice caz până când vom vedea o adaptare susținută pe calea uh, inflației care să corespundă cu obiectivul nostru de a obține o inflație sub, dar aproape de 2% pe termen mediu. Consiliul director va avea o mm, perspectivă globală atunci când, evalua, când va evalua inflația. Va evalua probabilitatea de inflație, nu doar pentru a o face să convergă spre niveluri apropiate de 2%, dar va încerca de asemenea să o stabilizeze în jurul acelor niveluri cu suficientă încredere după aceea. În realizarea acestei evaluări, Consiliul Director își va urmări strategia de politică monetară și se va concentra pe tendințele de inflație, încercând să prevadă orice surprize de, a, referitoare la inflația măsurată în orice direcție. Rezultatele pozitive ale noului nostru program de achiziții nu ar trebui să uh, îi uh, împiedice pe alții, alte părți interesate, să-și aducă contribuția la recentrarea economiei. Politicile fiscale trebuie să susțină creșterea economică și în același timp să asigure sustenabilitatea datoriei. O punere în aplicare deplină și consecventă a pactului de creștere și stabilitate este esențială pentru cadrul nostru fiscal. În plus, reformele structurale trebuie implementate prompt și cu hotărâre. combinația de structuri economice ameliorate și politici fiscale solide are potențialul de a crea o politică monetară mai eficientă, pentru că actorii economici vor fi încurajați să profite de condițiile financiare ameliorate și să sporească investițiile. Aș dori acum, după cum mi-au sugerat coordonatorii de la Econ, să vorbesc despre interacțiunea dintre stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară. Stabilitatea prețurilor este, după cum știți, obiectivul principal al BCE și al sistemului euro. Iar realizarea stabilității prețurilor este o condiție necesară pentru stabilitatea financiară. În mod clar, evoluțiile instabile ale inflației pot distorsiona o gamă largă de fluctuări macroeconomice și financiare, în măsura în care aceste distorsiuni devin nocive pentru economie. De exemplu, evoluțiile instabile ale inflației ar putea complica stabilirea prețurilor activelor și ar putea să facă neclare semnalele legate de ajustările prețurilor relative ale activelor cu efecte negative asupra alocării resurselor. Dar stabilitatea prețurilor nu este o condiție suficientă pentru stabilitatea financiară. Ultima criză a dovedit că stabilitatea financiară poate să fie în situație de risc chiar și atunci când stabilitatea prețurilor există. Iar uh, deciziile de, de politică monetară afectează și ele așteptările cu și o gamă largă de prețuri la active. Măsurile noastre de politică monetară sunt necesare pentru a, obține obiectiv, pentru a atinge obiectivul nostru principal de a menține stabilitatea prețurilor. Dar acestea pot avea efecte nedorite asupra sistemului financiar. De exemplu, prețurile la active pot să crească la niște niveluri nejustificate, iar perioadele de randament scăzut și de volatilitate pot uh, să uh, îi stimuleze pe investitorii financiari să-și asume riscuri în exces. Iar astfel de evoluții pot să um, fie un mecanism de amplificare pentru orice instabilitate financiară. În același timp, stabilitatea financiară este o precondiție pentru desfășurarea eficientă a politicii monetare. Pentru a avea succes la stabilirea stabilității prețurilor, politica monetară se bazează pe eficiența mecanismului de transmisie monetară. În acest context, un sistem financiar stabil și nefragmentat este important pentru o transmisie lină a semnalelor de politică monetară. Monitorizăm îndeaproape orice risc potențial pentru stabilitatea financiară a zonei euro, inclusiv cele provocate de o asumare de riscuri exagerată. Momentan, riscurile sunt controlate și dacă ar uh, apărea, o politică macroprudențială ar fi cea mai potrivită pentru a le răspunde. Într-adevăr, recent, unele autorități naționale din zona euro au decis să pună în aplicare astfel de măsuri care se îndreaptă spre prevenirea riscurilor pentru stabilitatea financiară la nivel național. În ceea ce privește supervizarea macroprudențială a băncilor în zona euro, aceasta este partajată între autoritățile naționale și BCE. BCE poate să completeze măsuri specifice macroprudențiale naționale dacă le consideră insuficiente pentru a atenua riscurile sistemice. BCE și autoritățile naționale au la dispoziție instrumente macroprudențiale pentru sectorul bancar, după cum se prevede în directiva și în regulamentul cerințelor de capital. Aici intră rezerve de capital, cum ar fi rezerva de capital contraciclic, rezerva de risc sistemic și um, excesul de capital pentru instituțiile sistemice. Măsuri suplimentare pot fi utilizate pentru a ameliora capitalul băncilor și pozițiile de lichidități, să, limi să limiteze expunerile mari sau să sporească cerințele de capital pentru anumite clase de active, cum ar fi cele interbancare și imobiliare. Pentru a utiliza cât mai eficient aceste instrumente și pentru a consolida stabilitatea sistemului financiar, de ce și autoritățile naționale fac în mod regulat un schimb de informații cu privire la politicile macroprudențiale. Procesele de înștiințări formale transmise BC de autoritățile naționale pe tema măsurilor avute în vedere au fost activate deja. Per total, BCE va contribui la identificarea riscurilor potențiale pentru stabilitatea financiară și va susține o poziție coordonată a politicilor macroprudențiale, macroprudențiale între statele din zona euro. În încheiere, aș dori să vă spun că totdeauna am apreciat foarte mult discuțiile cu Parlamentul dumneavoastră, atât în exercitarea obligațiilor de responsabilitate și, de asemenea, ca sursă de inspirație. Așadar, aștept cu mare nerăbdare dezbaterea noastră și sper că vom avea timp acum să discutăm unele dintre chestiunile pentru care nu am avut timp la plenară. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și pentru că ați prezentat acel punct despre care vă întrebasem în legătură cu stabilitatea financiară și importanța regulilor și a instrumentelor în domeniul macroprudențial. Începem acum cu întrebările și răspunsurile. În primul rând din partea PP-ului, domnul Balț, din coordonator. Draghi, schön. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi, ne bucurăm că ați venit din nou la noi la comisie. Prima mea întrebare, cred că vă puteți închipui, se leagă de Grecia. Comisia Europeană consideră că situația financiară a acestei țări uh, până, începând cu 8 aprilie, deci peste câteva zile, va deveni critică. Planul inițial prevedea ca până la sfârșitul lunii aprilie guvernul elen să prezinte un catalog de măsuri. Acel termen a fost scurtat și uh, este nevoie și de uh, și ca această țară să fie în capacitate de plată. Grecia trebuie să prezinte în curând o listă de măsuri de luat. Aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră. Ce putem să așteptăm în ceea ce privește urgențele? Pentru că unele parlamente naționale au mers mai departe și au uh, aprobat uh, programul pe care dorește guvernul elen să îl uh, pună în aplicare. Și cred că rolul BCE ca parte al instituției, cum se numește acum, este foarte important, ținând cont um, și de faptul că guvernul elen dorește să pună la dispoziție băncilor din Grecia uh, mai multe lichidități. Care credeți că va fi uh, influența presiunii timpului între creditori și Grecia și instituțiile din Grecia? Și în cele din urmă, pentru a combate inflația redusă din uh, Europa, ați spus că ați început să cumpărați uh, în martie obligațiuni uh, suverane. A fost criticată în acest context uh, politica ratelor reduse ale dobânzii, s-a spus că este un context în care explodează piețele imobiliare și că scade foarte mult încrederea depunătorilor europeni în BCE. Ce părere aveți, eh, ce veți face pe termen mediu pentru a recrea încrederea în BCE? Mulțumesc! Thank you. Um, on Greece... Mulțumesc! În ceea ce privește Grecia, Cred că trebuie să introducem în primul rând un adevărat proces, un proces care să restaureze dialogul la nivel politic între guvernul elen și cele trei instituții. În acest fel am putea ajunge la o perspectivă credibilă, îi spunem noi, pentru o încheiere cu succes a revizuirii în cadrul existent la ora actuală. Asta înseamnă că există un program, câteva dintre măsurile acestui program au fost deja acordate, altele nu. Care dintre măsuri vor fi acceptate trebuie să fie specificat, care nu de asemenea și cum vor fi ele înlecuite. Acest lucru trebuie clarificat. Iată în felul acesta, dialogul de natură politică poate începe din nou și eu am înțeles că există deja dezbateri chiar la momentul acesta și sunt încrezător în speranța că dacă există bunăvoință de ambele părți, vom ajunge în urma acestor discuții la rezultatul așteptat pentru a avea această perspectivă credibilă și pentru încheierea cu succes a procesului. De altfel, BCE-ul acționează ca intermediar alături de comisie, în conformitate cu mandatul care ne-a fost conferit în uh, pachetul celor două măsuri și în legislația noastră, deci acționăm întotdeauna alături de comisie. Cealaltă întrebare a dumneavoastră se referea la rata inflației și stabilitatea prețurilor. Noi considerăm că redresarea situației în ceea ce privește proiecțiile de inflație, v-am menționat că vom trece de la 0 la 1,5 la anul și 1,7 peste 2 ani, toată această perspectivă însă depinde de implementarea deplină plină a programului nostru de achiziționare de active extins. Așa cum se așteaptă ca inflația să ajungă la nivelul stabilit și sub 2% și pe măsură ce redresarea economică se întărește, în același timp va urma și evoluția ratei dobânzii. Și suntem, bineînțeles, conștienți de faptul că Uh, cei care fac economii în zona euro trebuie să suporte consecințele acestei rate a dobânzii scăzute. Și așa cum spuneam și în comentariile mele preliminare, suntem, bineînțeles, uh, conștienți de potențialul de risc financiar pe care l-ar putea avea această rată a dobânzii. Pe de altă parte, noi avem un mandat foarte clar pentru BCE și este în joc și credibilitatea BCE-ului, care tocmai depinde de atingerea acestui obiectiv. Așa că sunt foarte încrezător, așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii, atunci când era vorba de politicile BCE, după o perioadă de critici vom ajunge în sfârșit la o perioadă, nu i-aș spune de laude neapărat, pentru că ar fi poate prea mult, dar aș spune măcar de acceptare a politicilor noastre. Să sperăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea grupului S și D, domnul Veaseca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare suplimentară referitoare la Grecia. Săptămâna trecută au existat uh, tensiuni publice în legătură cu Banca Centrală Europeană, poate mai mult decât sunteți dumneavoastră obișnuiți uh, la Frankfurt, și pentru că în situații dificile deciziile BCE-ului pot uh, lua o natură politică deosebit de importantă și acest lucru este esențial, în special atunci când mandatul dumneavoastră nu este foarte clar, așa cum se întâmplă cu obiectivele de inflație, unde mandatul dumneavoastră este extrem de clar și politica dumneavoastră este convingătoare din punctul meu de vedere. Așa că vreau să vă întreb în legătură cu sistemul de lichidități emergent, pentru că în situația actuală, nu știu dacă sistemul bancar elen se confruntă cu probleme de lichidități sau este mai degrabă o problemă de solvabilitate pentru acest sector, pentru că, bineînțeles, deși e o chestiune tehnică, implicațiile sunt în principal de natură politică. Există și o altă întrebare și anume în ce măsură am putea permite sectorului bancar elen să mențină sau chiar să își crească expunerea datoriei suverane, deci acelei guvernamentale. Încă o dată o chestiune tehnică, însă cu implicații politice mari. Deci am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, cum în acest context, unde aveți o putere de discreție foarte mare, dar decizii dificile de luat, cum veți gestiona această uh, problemă care are două aspecte de natură tehnică și politică în același timp? Și în al doilea rând, a doua întrebare, ce pot face statele membre pentru a completa acțiunea dumneavoastră? pentru că dumneavoastră ați spus foarte clar că statele membre ar trebui să ia măsuri fiscale și care sunt acțiunile complementare pe care le-ar putea lua statele membre. Da, mulțumesc. La prima întrebare. BCE-ul fiind una din cele trei instituții care a acționat în conformitate cu mandatul stabilit, a specificat legislația actuală și anume uh, legislația pachetului celor două măsuri și uh, ISM-ul. Deci, noi nu am avut neapărat un rol predominant în cadrul negocierilor, pentru că Comisia trebuia să consulte BCE-ul la mai multe chestiuni. Pe de altă parte, așa cum a spus pe bună dreptate, BCE-ul se află de partea cealaltă atunci când e vorba de finanțare. Dar există aici un lucru pe care vreau să-l subliniez și anume că instituția noastră funcționează pe bază de reguli. Noi nu creăm noi reguli pentru Grecia și de altfel pentru nimeni altcineva. Noi nu facem decât să respectăm regulile existente. Deci, noi am uh, renunțat Știți foarte bine că obligațiunile din Grecia se află sub nivelul uh, colateralelor al produselor derivate și sub nivelul garanțiilor și cu toate acestea mm, acest lucru s-a făcut atunci când condițiile permiteau un potențial de succes pentru programul nostru și imediat după aceea urmau consecințele pozitive. Deci a existat și o perioadă de natură tehnică unde nu se făceau rambursări și în care știam foarte bine că aceste rambursări vor urma. Iată de ce am uh, permis această excepție și după aceea, în februarie, a trebuit să renunțăm la această derogare pentru că condițiile până la urmă nu s-au îndeplinit. A existat de asemenea un document interesant, un articol în presă din uh, august 2011, când s-a instituit practic această derogare. Funcționari din partea mai multor instituții au discutat cu guvernul elen programele de redresare economică pentru a ajunge la o poziție fiscală uh, sustenabilă și stabilă și pentru a îndeplini obiectivele programului de ajustare economică care este susținut de cele trei instituții. Iată ce se spunea în acel articol. Discuțiile referitoare la implementarea programului au fost bune și s-a ajuns la un acord global asupra nevoii de a întări eforturile politice pentru a atinge obiectivele stabilite. Autoritățile elene și-au angajamentul pentru a continua eforturile lor în următoarele luni, și, de asemenea, echipele de experți de la instituțiile respective vor reveni în luna septembrie pentru continuarea discuțiilor. Iată o declarație de presă care era de negândit în luna februarie și tocmai de aceea trebuie să renunțăm la această derogare pe care am propus-o. Însă, așa cum vă spuneam, suntem dispuși să îl implementăm din nou dacă există condițiile necesare pentru revizuirea programului actual Pe de altă parte, prevederile stabilite trebuiau să țină cont de legislația actuală care interzice uh, finanțarea monetară. Deci, există limite Uh, pentru utilizarea acestui instrument ELA de către sistemul bancar. Deci el poate susține sistemul bancar elen și făcând aceasta menține lichiditățile existente în sistemul bancar. Deci există o lichiditate suplimentară care apare aici pentru depozite. Cea de-a doua întrebare a dumneavoastră se referea la reforme structurale și anume ce fel de politici suplimentare ar fi necesare pentru reformele cerute. Și în uh, prezentarea mea inițială vă spuneam deja că politica noastră monetară poate fi completată pe deplin de acțiunea statelor membre și de reformele structurale realizate de acestea. Fiecare stat membru are, bineînțeles, propriul său program stabilit. Și aici, după cum v-am spus, um, sistemul de relaxare cantitativă a redus stimulul oferit pentru statele membre de a face aceste reforme pentru că a scăzut rata dobânzii și deci interesul se pare că ar fi scăzut. Însă, eu cred că efectul este egal contrar. O astfel de relaxare cantitativă poate aduce un beneficiu suplimentar pentru statele membre. Rata dobânzii mai scăzută face ca proiectele care înainte erau lipsite de interes acum să devină atractive. Și acesta este unul din principalele beneficii. Bineînțeles, investițiile vor fi făcute doar dacă contextul este Uh, favorabil investițiilor. Iată de ce reformele structurale devin un element esențial pentru a avea un rezultat pozitiv ulterior în cadrul politicilor monetare. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea grupului ECR, vicepreședintele Sander Lulz. Mulțumesc domnule președinte, voi vorbi în olandeză. După aceste întrebări de natură mai degrabă tehnică, aș vrea să vă pun și o întrebare mai degrabă politică. Pe 23 februarie, domnul Tyson Bloom a venit aici la comisia noastră și uh, s-a vorbit de uh, posibilitatea Greciei de a ieși din zona euro. Se vorbește și în revistele economice din Germania despre această posibilitate și principalul analist de la BCE spunea că se lucrează pe trei alternative în ceea ce privește ieșirea din zona euro a Greciei. Întrebarea mea nu este dacă se va întâmpla acest lucru, ci dacă este corect ca BCE-ul să se gândească deja la aceste scenarii posibile și uh, să vedem dacă zona euro va supraviețui unei eventuale ieșiri din uh, zona a Greciei. În ceea ce privește relaxarea cantitativă, responsabilitatea dumneavoastră pentru politică monetară este esențială. Dumneavoastră sunteți independent, e clar acest lucru, dar pe de altă parte acțiunile dumneavoastră trebuie să respecte cadrul marcat de tratate. Dacă vorbim de relaxare cantitativă și ce înseamnă el de fapt, acesta este utilizat pentru a achiziționa active guvernamentale. Nu este oare interzis acest lucru de către tratate? O a doua întrebare, referitoare de asemenea la relaxarea cantitativă. Felul în care statele garantează datoriile este un fel de euroobligațiune aici, practic, care este utilizată și întrebarea mea este dacă considerați că asta este o politică monetară sau mai degrabă o politică, un instrument politic care ar trebui mai înainte hotărât și dezbătut aici la Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce privește Grecia, BCE-ul uh, folosește experți în ceea ce privește gestiunea riscului, tocmai pentru a analiza astfel de posibile scenarii. Aceasta este munca noastră obișnuită, este o practică obișnuită la BCE și nu vreau să fac comentarii în legătură cu articolele care au putut apăru, apărea în reviste recent. Deci vă spun încă o dată, Grecia și uh, partenerii noștri internaționali trebuie să se centreze acum pe uh, condițiile necesare pentru încheierea cu succes a acestei revizuiri. Aceasta este partea cea mai importantă și guvernul Greciei trebuie să-și ia un angajament de plin pentru a îndeplini aceste obligații în fața tuturor creditorilor și pentru a respecta politicile viitoare pe baza acestui angajament. Referitor la a doua întrebare, dumneavoastră mă întrebați de fapt dacă acest QE, relaxare cantitativă, este un instrument de politică monetară sau nu. Noi suntem convinși că este vorba de un instrument de politică monetară. Noi cumpărăm pe piața secundară datoria suverană, așa cum se arată la articolul 123 din tratat. Este o chestiune care a fost deja dezbătută, să zic, de către avocații generali al, la Curtea Europeană de Justiție și acesta a considerat că respectăm tratatul. Deci e vorba de articolul 123 din tratat care este respectat. Noi evaluăm în mod constant felul în care se achiziționează datoria suverană pe piața secundară și considerăm că ea este un instrument de politică monetară. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Într-adevăr, este uh, foarte clar că este vorba de un instrument pe piața primară. Următorul vorbitor din partea Alde Corava Neubenhond. Nu, doamna Gular. Merci, monsieur Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre un aspect de natură politică, însă înainte aceasta aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră și pentru capacitatea pe care o aveți de a prevedea pe termen mediu și lung în mijlocul unei crize în care majoritatea guvernelor nu au decât o privire pe termen scurt. Recent ați făcut un discurs remarcabil la Frankfurt în care ați insistat foarte mult asupra nevoii de a trece mai departe, de a depăși acest stadiu al regulilor pe care le respectăm oricum așa și așa, pentru a ajunge până la instituții și pentru a ajunge la decizii cu anumită marjă de manevră și pentru a putea fi responsabil până la capăt. De aceea aș avea am o întrebare care poate vă va surprinde. Dumneavoastră veți rămâne în cadrul exercițiilor celor patru președinți, pentru că dumneavoastră aveți foarte multe idei care merg foarte departe și scenariul cel mai probabil uh, este acela fie să-i convingeți pe ceilalți, fie să nu puteți merge mai departe. Dar oricum nu, vă, nu știu dacă există aici un risc pentru independența BCE dacă vă aflați într-un exercițiu în care celelalte instituții probabil că nu vor să meargă atât de departe ca și dumneavoastră și un exercițiu în care vedem că ne aflăm ca într-o cușcă din care nu putem ieși. Și a existat deja un raport, un document a celor patru uh, președinți, care a fost sintetizat foarte bine de domnul Van Rompuy și pe care după aceea, în decembrie 2012, uh, ceilalți președinți l-au băgat într-un sertar. Așa că nu știu dacă de data aceasta uh, lucrurile vor merge mai bine sau dacă nu ar fi mai bine să vă păstrați libertatea de exprimare pe care o apreciem atât de mult. Thank you. Vă mulțumesc. Da, îmi place foarte mult și mie libertatea de exprimare pe care o am. Și până acum sunt uh, foarte încrezător că voi reuși să o mențin în ciuda tuturor obstacolelor. Aș face câteva comentarii aici. În primul rând, raportul președinților din 2012 a reprezentat un progres nu doar din punctul de vedere al uh, comentariilor făcute, ci și ca și conținut, pentru că după Uniunea Bancară a venit mecanismul rezoluției unice și aceasta a reprezentat un progres într-adevăr semnificativ pentru acel an. Deci nu era vorba doar de o declarație, să spun așa, frumoasă, ci mai mult decât atât. În ceea ce privește următorul raport al președinților, noi lucrăm la el nu pot să mă exprim dinainte, bineînțeles, pentru că reprezentăm aici niște instituții, însă un lucru este foarte clar. Cred că ar trebui să menținem la nivel colectiv capacitatea noastră de a gândi la două niveluri. În primul rând, pe termen scurt și în al doilea rând, pe termen lung. La primul nivel ar trebui să recunoaștem faptul că fezabilitatea politică a unora dintre ideile noastre nu este neapărat una prezentă sau oricum este foarte limitată. Însă aceasta n-ar trebui să ne împiedice să trecem mai departe, să ne gândim pe termen lung și să spunem lucruri pe care le considerăm esențiale pentru ca Uniunea noastră monetară să fie una mai bună. La momentul actual, Uniunea monetară, bineînțeles, nu este perfectă, nu trebuie să fii prea expert ca să-ți dai seama de acest lucru. În urma crizei este foarte fragilă și este fragilă în primul rând pentru că nu este completată. E clar că pentru a încheia această Uniune, pentru a o finaliza, avem nevoie de pași ulterior în ceea ce privește Uniunea monetară și fiscală. Dacă acest lucru se va întâmpla mâine sau mai degrabă pe viitor, aici intervine problema fezabilității politice. Însă, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să renunțăm la posibilitatea noastră de a ne gândi pe termen lung doar din cauza constrângerilor de fezabilitate politică pe termen scurt. Mulțumesc! Thank you. I think a good... Mulțumesc! Cred că unul dintre bunele învățăminte ale președintelor a fost că s-au înregistrat progrese acolo unde s-au aplicat metodele comunitare în materie de luare de decizii, și anume în ceea ce privește sectorul financiar și una bancară. Urmează la cuvânt din partea Stângei Unite Marisa Matias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Draghi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Așa cum ați spus și dumneavoastră, s-au schimbat multe de data trecută când ați fost aici. Dumneavoastră vorbeați de noua clădire a BC-ului de la Frankfurt, dar n-ați spus și cât a costat ea. Întotdeauna e mai simplu să vorbești de derapaje în ceea ce privește conturile publice decât să vorbești despre ce se întâmplă în propria ogradă. Eu însă o să mă opresc asupra Greciei și eu vreau să revin asupra acestui problem. S-au spus multe, ați încercat să justificați multe dintre măsurile care au fost luate și care urmăresc, să zicem așa, să stimuleze investițiile. Dar contează prea puțin ce tehnologie folosim când vorbim de Grecia, pentru că ceea ce a făcut uh, Banca Centrală Europeană a fost să șantajeze Grecia până la urmă și pe durata mandatului și uh, înainte. V-aș întreba dacă sunteți conștient, domnule Draghi, de modul în care a decurs acest șantaj. Dacă vă dați seama că s-a pus în pericol întreaga politică monetară, pentru că putem vorbi pe bucăți, într-adevăr, însă politica monetară pe care a aplicat OBC-ul a însemnat aceea uh, de a da bani unora și de a-i uh, sugruma pe ceilalți. Și am senzația că asta a făcut cu Grecia, că i-ați uh, sugrumat. Mă bucur că ați spus aici, răspicat, faptul că la BCE exista un grup de specialiști care se gândea la posibilitatea ieșirii Greciei din zona euro. Pentru că nu s-a făcut niciun efort pentru menținerea Greciei în zona euro, mai puțin măsuri luate de către guvernul grec, dar mă bucur că ați recunoscut chiar dumneavoastră acest lucru. Așa avem o întrebare caracter mai general. Domnule Draghi, dumneavoastră vorbiți despre stabilitate financiară și spuneți că aceasta este o condiție preliminară, însă mi-e din ce în ce mai greu să înțeleg ce înțelegeți dumneavoastră prin stabilitate financiară, adică Știm foarte bine că există diferențe din ce în ce mai mari între economia iar la aflate la periferia Europei, ca de pildă Portugalia, de fiecare dată trebuie să ne lăsăm umiliți, să tot auzim uh, ce spune guvernul portughez. Guvernul portughez a spus că avem um, vistieria plină pentru a putea face față răscumpărării de titluri de la creditori. Pe de altă parte, însă, populația a sărăcit și există discrepanțe în ce în ce mai mari. Dumneavoastră, ce părere aveți despre stabilitatea financiară, domnule Draghi? dați-mi voie să spun că nu sunt de acord cu mai nimic din ce ați spus dumneavoastră. Șantajăm Grecia, așa ați spus. Păi, e un pic exagerat dacă stați să vă uitați la câte riscuri ne-am asumat cu Grecia. Deci BCE-ul are o expunere la risc de 164 de miliarde. Acest lucru echivalează cu 65% din tot PIB-ul Greciei. Uh, și este cea mai mare expunere la risc din toată zona euro. Deci, eh, nu ați numit asta șantaj? Ce fel de șantaj e? Lasă la atitudinea dumneavoastră să apreciați. Nu am creat niciun fel de regulă pentru Grecia. Spuneam asta și mai devreme. Regulile existau deja și se și aplicau. Regula privind pragul, regula privind scutirile, derogările, toate se aplicau. Nu erau aplicate, pardon, dar existau. Și pot să vă spun că sunt încrezător când spun aceste lucruri. Noastră spuneați că am vorbit la un moment dat de ieșirea Greciei și acum nu mai vorbim. La un moment dat o să reușim să reintroducem uh, acel instrument privind derogările pentru Grecia, însă anumite condiții trebuie să fie îndeplinite, care momentan nu sunt, însă avem încredere că acest lucru se va întâmpla. Dacă acest proces și acest dialog este reconstruit Poate că da. Dați-mi voi să spun în încheiere că, până la urmă, Portugalia, de fapt, a ajuns într-un moment în care chiar poate să culeagă roadele politicilor pe care le-au inițiat în ultimii ani, și anume că și-a reconstruit stabilitatea financiară, acum are acces pe piețe, se poate finanța singură și se vede foarte clar că a scăzut șomajul în Portugalia și încă a scăzut rapid. Așa încât uh, Portugalia este una dintre țările uh, care stă mărturie redresării economice a Euro Europei. Mulțumesc! Dacă mai puteți zăbovi câteva secunde, da, domnule Draghi, așa o fi, șomajul scade cu aceeași viteză a celor care părăsesc țara, adică peste 300 de mii de oameni care au părăsit. De a scăzut șomajul, domnule Draghi, pentru că au plecat oameni din țară, nu pentru că s-au creat locuri de muncă. Vreți să răspundeți? Eu nu pot decât să confirm că Portugalia culege roadele politicilor pe care le-a întreprins. Și cred că în continuare se confruntă cu dificultăți majore care se cer soluționate, dar ca să fiu sincer, e o țară unde greul a trecut. Și acum din partea verzilor Filip Ambers. Domnule Lambert, uh, nu o să spunem hop până nu sărim pârleazul, să vedem cum stăm cu aceste politici ale dumneavoastră și cum se redistribuie ele. Mă rog, aș vrea să continu în ideea lansată de Jacob von Feitzak referitor la sistemul și regulile discreționare, pentru că, într-adevăr, uh, Mă tem că sistemul folosit de BC a folosit pur și simplu niște reguli. Dacă așa stau lucrurile, putem locui bc ul cu un calculator și nu cred că am ajuns acolo și nici nu cred că ne dorim acest lucru. Și dacă aș fi în locul dumneavoastră și în al Consiliului ehm, BC, aș recunoaște că există o mare putere discreționară, și că o să continui de lansată de către cu în că... Deci există o serie de membri care au spus că bonurile tezaur și plafonurile pentru bonurile tezaur și pentru garanția de lichiditate, de fapt, impun respectarea regulilor de finanțare pe care le-a impus chiar guvernul elen. De deci ce v-aș întreba de ce cele 57 de miliarde pe peste ca plafon pentru bonurile de tezaur? De ce 57 și nu 25 uh, în mod analog de ce uh, bietele la ordin la vremea respectivă din Irlanda au fost um, refuzate, nu au fost acceptate ca garanții Uh, în mod analog uh, în care bonurile de tezaur au fost folosite până la anumit plafon pentru Grecia ca să se îndatoreze. Dumneavoastră de asemenea mai spuneați că în momentul în care s-a acordat acea derogare specială pentru Grecia, de fapt, era un moment în care nu exista un acord referitor la program, adică exista într-adevăr un acord în perspectivă, dar nu exista un acord în funcțiune, nu-i tot una. Și încă o dată, și aici îmi dau seama că există această capacitate discreționară și anume să hotărâm, să hotărâți de fapt uh, în ce moment se uh, introduce sau ce moment se retrage derogarea pentru Grecia. V-aș întreba de aceea care sunt, mă rog, criteriile care um, uh, stau la baza acestor decizii discreționare și v-aș întreba de asemenea ce condiții trebuie să îndeplinească Grecia, precum și creditorii acesteia, pentru a se ajunge la ridicarea plafonului pentru bondurile de tezaur, chestiune care este esențială în acest moment. Mulțumesc. În primul rând, cele 15 miliarde nu sunt un plafon stabilit de BCE, ci este un plafon prevăzut de program care a fost stabilit de către membrii Eurogrupului. Nu BCE-ul a hotărât acest plafon. Una la mână, a doua la mână, așa este evaluarea făcută a posibilității, să spunem, de încheiere cu succes. Deci nu este evaluarea încheierii, ci evaluarea posibilității încheierii cu succes acestui uh, demers nu are loc în momente punctuale, ci este o evaluare dinamică pe parcurs. Deci tocmai în ideea de a anticipa și de a transmite către uh, Uh, fiecare țară această evaluare și condițiile pentru astfel de evaluare dinamică erau respectate în 2012, așa cum scrie în acel comunicat de presă, foarte clar. Însă ele nu mai existau în luna februarie, iar comunicarea din partea guvernului prin intermediul celor mai uh, vizibili dintre miniștrii săi, era o comunicare uh, făcute din nou cuvinte, incapacitate de plată și insolvență. Practic, această comunicare, dacă stăm să ne gândim, dacă este să ne uităm la uh, valoarea strictă, ar fi lovit în valoarea băncilor, ar fi redus nivelul de garanție. Practic, cu cât ar fi crescut volatilitatea, cu atât uh, era lovită garanția, de atât, cu atât le era mai greu băncilor elene să activeze și pentru noi să activăm garanția de lichiditate și asistența de lichiditate. Acum că tot vorbeați de poziția BC, vă spuneam că avem de, nu știu, 100 și ceva de miliarde um, expunere la risc pentru titlurile elene. Erau 50 de miliarde expunere la risc pe titlurile elene de tezaur în decembrie. Vă dați seama că s-a dublat aproape această valoare și este elogvent acest lucru, mai ales că unii se trezesc spunând că BCE-ul șantajează Grecia sau ce mai știu eu ce le face. Mulțumesc. Din partea de Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să mă concentrez la rândul meu pe uh, această facilitare cantitativă, mai ales în ceea ce privește estimările uh, din partea zonei euro cu care a venit uh, BCE-ul mie personal mi se pare că aceste prognoze referitoare la efectul pe care le produce politica monetară ale BCE-ului sunt un pic exagerate și un pic autoreferențiale, în sensul că spunea și dumneavoastră, domnule președinte, că Banca Centrală Europeană a venit cu noi prognoze referitor la perspectiva zonei euro. Sunt niște prognoze pozitive care însă iau în calcul efectele pozitive ale acestei facilități cantitative. Pe de altă parte, însă BCE-ul ne spune că această facilitate cantitativă și alte politici funcționează doar pentru că s-au îmbunătățit îmbunătățit perspectivele pentru zona euro în ceea ce privește și aspectele economice și de inflație. Nu aveți impresia că într-un moment atât de delicat, nu credeți că totuși este uh, periculos și că se induce în eroare până la urmă opinia publică dacă arătăm că acest optimism de fapt se întemeiază pe o evaluare autoreferențială. Și apropo de uh, prognozele referitoare la inflație într-o conferință de presă relativ recentă, spuneați dumneavoastră că sunteți optimist referitor la așteptările pe viitor cu privire la inflație. Însă, chiar și acest optimism se întemeiază pe un indice, adică acel indice este uh, rata de inflație pe 5 ani, care de-a lungul timpului a dovedit că uh, nu e tocmai cel mai indicat pentru a putea anticipa evoluția inflației pe viitor. Nu credeți că în aceste condiții ar fi mai bine să se folosească niște indicatori ceva mai uh, coerenți uh, referitor la interval care produc efecte politicile monetare, una la mână și doi la mână, să existe și un istoric al prognozelor ceva mai coerent în legătură cu rata de inflație din 5 în 5 ani, de pildă ratele de tip uh, subrate sau dacă putem din 2 în 2 ani să facem anticipări ale inflației, pentru că astăzi se dovedește că pe viitor estimările de inflație nu sunt tocmai exacte și nu corespund în tocmai obiectivului prevăzut de statutul BC. Iar în ceea ce privește acest quantitative easing, această facilitate cantitativă, dacă puteți să ne dați uh, niște informații în legătură cu această politică monetară. Încercați să umblați, să curățați bugetele țărilor sau încercați să băgați bani în buzunarul sistemului bancar privat? Asta vă întreb așa, pentru că în virtutea unui regim democratic și a unei răspunderi într-un sistem democratic și de dragul transparenței mă interesează foarte tare ce urmăresc cu această politică. Mulțumesc! Bun. Raționamentul nu este unul circular, ci este unul unidirecțional. Cu alte cuvinte, o extindere a politicii monetare duce la o creștere a prognozei în materie de inflație. Punct. În momentul în care prognoza în materie de inflație crește cu o rată um, de 0% și atât, normal ca restul ratelor să scadă. În momentul în care scadă aceste rate în materie de inflație, rata inflației practic scade, cresc investițiile. Așa funcționează asta economic, nu există circularitate. Ceea ce nu s-a întâmplat, de fapt, în lunile care au precedat introducerea acestei politici monetare de facilitate cantitativă. Și, de fapt, la un moment dat, aceste prognoze s-au agravat, s-au înrăutățit și s-a ajuns la o creștere a inflației. Ori acest lucru a echivalat, de fapt, cu o restricționare cu un caracter și mai strict al politicii monetare. Ori, defla- că scăderea inflației de fapt a dus la o scădere a prognozelor și asta s-a înregistrat între lunile noiembrie până în decembrie. Iar această scădere a echivalat cu, în ceea ce privește strictețea politicilor fiscale, a echivalat cu o serie de scăderi în ceea ce privește valorile nominale pe care le-am prevăzut noi, adică s-au redus la zero orice fel de măsuri de uh, consolidare fiscală când noi am uh, luat în calcul posibilitatea reducerii ratelor nominale pentru facilitatea aceasta uh, cantitativă, e un indicator, e un indice, nu aveți decât să vă uitați la orice indice vreți. Important este să fie pe termen mediu, pentru că până la urmă prognozele în materie de inflație s-au îmbunătățit atâta doar că durează și va dura. Îmbunătățirea este una lentă, progresivă și s-ar putea să revină uh, pentru că vreme de îndelungată nu a existat inflație. Deci există o anumită inerție intrinsecă acestor indici. Și uh, categoric toate prognozele noastre sunt prognoze pe termen mediu, motiv pentru care, cum vă spuneam, avem nevoie, cred că spuneam, avem nevoie de o adecvare constantă a măsurilor antiinflaționiste. Nu cred că este suficient pur și simplu să venim cu, nu știu, să așteptăm să scadă așa punctual rata inflației. Nu ne întemeiem deciziile pe așa ceva și nici pe uh, valoarea inflației la un anumit moment. Iar estimările noastre pornesc și depind de aplicarea de plină a acestui program. Ori până în momentul de față, eu personal cred că ceea ce se întâmplă pe piață ne arată că lucrurile merg bine și aș mai spune și că pe bună dreptate se poate prognoza că inflația va ajunge la uh, până la 2% sau sub 2%. Și, cum vă spuneam, una este sunt decizii pe care le luăm în materie de politici monetare, dar există și probleme la uh, cursul de schimb. Nu pierdeți din vedere cursul de schimb. Și, în al treilea rând, mai sunt o serie de estimări subiacente conform cărora prețurile se vor redresa, vor crește din nou. Însă, Așa cum vă spuneam, uh, această prognoză nu se poate concretiza decât dacă vom aplica până la capăt programul nostru și anume achiziționarea în valoare de 60 de miliarde lunar până în septembrie 2016. Cel puțin. Cu privirea transparent, întrebarea nu înțeleg ca să fiu foarte sincer. Thank you. Next speaker. Mulțumesc, Bernard Monod. Merci. Mulțumesc, bună ziua, domnule președinte. Aș avea două întrebări. După ce v-ați folosit toate măsurile disponibile, politica monetară a dumneavoastră a devenit clar neconvențională, cu programe ca cel de acum, când uh, achiziționați active din statele membre. Uh, repetați politica laxă a Fed și a altor bănci naționale, slăbind valoarea monedei euro. Doar piețele de capital sunt în uh, creștere, cu burse care bat toate recordurile. Pe 9 martie ați lansat la nivel supranațional planul de relaxare eh, cantitativă cu o sumă prevăzută pentru cel puțin 18 luni. Această intervenție, de o ultimă soluție, nu respectă principiile care definesc Uniunea Monetară în funcție de funcționarea monedei euro. Uh, politica monetară nu poate fi folosită decât pentru a stabiliza prețurile. La articolul 123 se prevede că nici statele membre nu pot abuza de politica monetară, nici Uniunea Europeană și, în plus, toată lumea cred că a înțeles că planul dumneavoastră de QE, care descentralizează 80% ale achizițiilor, arată dimensiunea politicii monetare a BCE, confirmând analiza făcută de Front Național în Franța. Partidul meu consideră că această intervenție uh, marchează sfârșitul monedei unice, care se traduce și în deprecierea cursului euro-dolar. Dar fiindcă mai devreme sau mai târziu BCE-ul va trebui să anunțe sfârșitul monedei euro, de ce să nu se uh, facă, de fapt, trecerea înapoi la monedele naționale, decât să ne mai străduim să salvăm moneda comună? În al doilea rând, sunt consecințe periculoase, cum ar fi deschiderea acestei capcane de lichidități și cumpărarea titlurilor, uh, obligațiuni de stat, dar și uh, ABS. Ați spus uh, că veți face tot ce puteți, uh, dar nu înțeleg de ce nu vreți să mergeți chiar până la capăt. Deci, pentru a ameliora solvabilitatea bilanțurilor băncilor private din zona euro, ați umflat deliberat bilanțul BCE și al Uh, băncilor din uh, Eurosistem. Este foarte ușor să începi să tipărești bani, dar e mult mai greu să ieși din uh, această logică. Uitați-vă și la modelul președintei Fed. Apoi, când veți dori să reduceți lichiditățile și să creșteți cotele, v-ați gândit la impactul financiar al uh, ieșirii din acest program? Cui veți vinde aceste uh, active toxice? Mulțumesc pentru răspuns anticipat. Well, first of all... În primul rând, Aș dori să vă spun că politica noastră monetară se apropie tot mai mult de economia reală. Durează, dar se întâmplă. Deci nu este vorba doar de limitarea impactului la piețele financiare, așa cum a fost cazul în 2012. După decizia uh, din august, piețele financiare și-au uh, recâștigat încrederea, ceea ce a fost foarte important. În același timp, efectele au început să se facă simțite în economia reală și asta o dovedesc mai mulți indicatori. Ratele dobânzii uh, interbancare au uh, scăzut treptat, fluxurile financiare pentru IMM-uri uh, sunt încă scăzute, dar încep să crească. Deci nu cred că trebuie să fim excesiv de optimiști, dar cu siguranță putem fi mai optimiști și mai încrezători decât eram acum 3, 4, 5 luni. În al doilea rând, în ceea ce privește mandatul, uh, să știți că vă contraziceți. Pe de o parte, spuneți că renaționalizăm politicile monetare. Pe de altă parte, spuneți că finanțăm uh, statele membre. Deci trebuie să vă hotărâți ori una, ori alta. Părerea mea este că uh, urmărim um, un obiectiv clar și cred că toate analizele juridice confirmă faptul că facem bine ceea ce facem. În al treilea rând, în legătură cu uh, cursul de schimb, ați spus că această politică influențează cursul de schimb, dar uh, nu aveți dreptate. Cursul de schimb reflectă pozițiile diferite pe care le au statele în funcție uh, de uh, ciclul de afaceri și politicile monetare se află și ele într-un alt ciclu. Deci politica monetară va rămâne aceeași în viitorul previzibil, iar alte jurisdicții vor uh, introduce politici tot mai stricte pentru că redresarea este mai puternică în acelea decât la noi. În al patrulea rând, ABS, portofoliile uh, de active securitizate acestea sunt considerate sigure, absolut sigure. Nu sunt nici toxice, nu sunt nici uh, active pe care nu le-am putea revinde. De ce nu uh, aur? Păi uh, aceste active securitizate oferă până la urmă lichidități economiei reale. Cumpărarea de aur nu ar avea același efect. Mulțumesc, Flavio Martușelo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi dumneavoastră, spuneți că reformele structurale sunt aplicate cu hotărâre și în mod oportun, cu respectarea calendarului aceeași respectare a calendarului și aceeași hotărâre pe care dumneavoastră le-ați folosit ca să confirmați în 2011 o scrisoare trimisă guvernului italian prin care confirmați, de fapt, reformele pe care guvernul italian ar fi trebuit să le pună în practică pentru a se alinia politicii economice solicitate de către BCE. În urmă cu câteva zile, Banca Centrală Europeană încă o dată a dat, a tras fiderea de urechi tocmai în ceea ce privește incapacitatea Italiei de a-și reduce nivelul datoriei și în același timp a atras atenția asupra nevoii de a continua cu reformele structurale. Dumneavoastră nu considerați că, a cam venit momentul să puneți pe hârtie aceste reforme structurale pe care ar trebui să le aplice Italia, așa cum ați făcut-o și în 2011, și să enumerați foarte limpede și fără dubii aceste reforme pentru ca după aceea guvernul italian să nu se mai poată uh, um, deroba, așa cum a făcut-o recent și ministrul economiei, care spunea că deja pe piața muncii, prin așa numitul Job Act, s-a ajuns la o prima aliniere cu cerințele BC. Nu credeți că a cam venit momentul să puneți pe hârtie, pentru că scriptamane ce pe hârtie rămâne, um, mai ales în relația cu un guvern care a demonstrat că este în stare să se abată de la cerințele care i-au fost impuse? Thank you. Mulțumesc. Fiecare stat are o listă de reforme care sunt cele mai adecvate pentru mediul economic al acelei țări. Dar, pe total, toate intră în trei categorii. În primul rând, implementarea pieței unice. Haideți să nu uităm că pentru că a avea o monedă unică produce economii de scară, beneficii derivate de aici uh, pentru o piață mult mai mare, dar doar dacă piața unică este pusă în aplicare. Beneficiile unei monede unice și ale unei piețe unice vor, uh, se vor uh, adapta și vor produce beneficii suplimentare. În al doilea rând, este vorba de crearea unui mediu propice pentru afaceri, în care să-ți deschizi o întreprindere devine simplu, un mediu în care impozitele în general sunt mai scăzute, deci consolidare fiscală propice creșterii, un subiect pe care l-am mai discutat cu alte ocazii, adică impozite reduse și cheltuieli curente scăzute. Practic, sunt mai puține obstacole uh, pentru accesul în fiecare industrie. E vorba de o serie de măsuri care ar uh, face investițiile mai puțin dificile decât sunt astăzi. Și a treia categorie, piața muncii. Și aici avem state ca Spania, ca Italia, unde s-au făcut progrese cu privire la reforma pieței de muncă. Asta este situația. Acum, sincer, nu intenționăm să transmitem uh, instrucțiuni nimănui. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Pentru SND, Pervanș Peres. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, când ați lansat quantitative easing, toată lumea a înțeles că doriți, așa cum ați spus, să faceți tot ce se poate pentru buna funcționare a zonei euro. Și de asemenea ați vorbit foarte mult în această după-amiază de dimensiunea reformelor structurale. Dar când vorbim despre reforme structurale, de obicei nu se pune o întrebare și anume ce se întâmplă cu cererea și cu susținerea activității prin cerere în toate statele membre. Așadar, dincolo de cerințele presupuse de niște reforme structurale dificile în multe state membre, cât de importantă este, după părerea dumneavoastră, reluarea activității și uh, a cererii dincolo de aceste reforme structurale? Și deci schimbarea anumitor orientări stabilite la nivel european, care duc la niște măsuri numite de unii măsuri de austeritate în statele membre. În al doilea rând, am o întrebare referitoare la contribuția dumneavoastră la raportul celor patru președinți, pentru că ați spus-o și în această după-amiază, regulile contează. Dar ați mai spus recent și că, dincolo de reguli, uneori uh, trebuie să știi să folosești forța instituțiilor. Dat fiind uh, modul în care funcționează zona euro, mi se pare că regulile nu ajung sau nu mai ajung. Poate că ar fi bine să ne gândim și la funcționarea instituțiilor. Care ar fi, deci, în acest sens, contribuția dumneavoastră, sigur, fără să ne dezvăluiți secrete? În ce spirit ați dori să contribuie Banca Centrală la uh, scrierea raportului celor patru președinți? Thank you. Um, Mulțumesc. La prima întrebare, relaxarea cantitativă, dacă va avea succes, ar spori uh, pronosticul de inflație pe termen mediu și astfel ar contribui la redresarea totală a zonei euro. Acest lucru trebuie completat cu reforme structurale și fiscale. Cu cât acestea sunt mai numeroase și mai solide, cu atât mai puternic este efectul. Pe partea de reforme structurale am făcut comentarii, am spus ce este necesar pentru zona euro. În legătură cu politica fiscală, cred că nu vă va surprinde dacă spun că e nevoie de o consolidare fiscală pro-creștere, adică o consolidare fiscală care să atingă ambele rezultate, și anume sustenabilitatea datoriei pe de-o parte, dar și susținere pentru redresare pe cealaltă parte. Așadar, să lucrăm mai mult la um, din ce sunt formate cheltuielile în bugetele naționale. Să analizăm mai bine nivelul cheltuielilor curente și nivelul de impozitare, de exemplu și știm până acum ce fel de cheltuieli creează mai multă creștere și ce fel de cheltuieli creează mai puțină creștere. Știm că anumite tipuri de uh, fiscalitate nu stimulează creșterea, în schimb alte tipuri de fiscalitate o fac. Și, după cum am mai spus, uh, această parte a lumii are cea mai mare uh, impozitare, cele mai mari impozite din lume. E greu să găsești o altă zonă cu un asemenea nivel de impozitare. În al doilea rând, așa e, am făcut o diferență între regulile bazate pe integrare și pe convergență și convergența bazată pe instituții. Deci convergența bazată pe reguli și cea bazată pe instituții. Dacă recunoaștem faptul că Uniunea noastră este imperfectă și fragilă, dacă acceptăm faptul că trebuie să mergem înainte și să o facem mai puternică și mai perfectă, ar trebui să ne punem întrebarea care dintre cele două metode de convergență a fost cea mai reușită. Pentru că avem exemple uh, din amândouă. În domeniul politicii monetare, înainte de euro, era, aveam o politică monetară bazată pe reguli. Aveam uh, diverse versiuni uh, care nu au funcționat. Și apoi am trecut la un sistem bazat pe instituții. Liderii noștri au creat BCE-ul, au creat moneda unică, au creat uh, Autoritatea Unică de Supraveghere și Mecanismul Unic de uh, Rezoluție. Avem și un alt exemplu. Pe de altă parte, exemplul fiscal. Am avut pactul de stabilitate și creștere, un exemplu de convergență în domeniul fiscal, bazat, bazat pe reguli și nu pe instituții. Cred că aș putea și eu să vă întreb care dintre cele două a avut mai mult succes. Un pas înainte ar necesita o modificare de tratat în ambele domenii și până să ajungem acolo, trebuie să avem reguli. Respectarea regulilor este importantă pentru că creează încrederea reciprocă care ar putea să reprezinte baza pentru următorul pas și anume crearea de noi instituții. O posibilitate mai redusă. Dar, până acum, experiența din domeniul fiscal nu a fost atât de reușită ca cea din domeniul politicii monetare. De aceea am spus mai devreme, ar trebui să reușim să ne punem întrebări pe termen lung fără să pierdem din vedere ce este fezabil politic și ce nu. Sunt două chestiuni diferite, dar noi trebuie să ne gândim în permanență și la perspectiva pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! De la PPE, Romana Tomc. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, gospod Draghi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi. Politica monetară a BCE este formată din mecanisme care trebuie să contribuie la generarea de creștere economică. Dar creșterea economică nu este un scop în sine și nici nu trebuie să fie. Nici rata inflației, nici rata dobânzii nu sunt altceva decât indicatori ai succesului și nici stabilitatea monetară. Obiectivul trebuie să fie ameliorarea calității vieții oamenilor. Iar măsurile pe care trebuie să le adoptați uh, dumneavoastră ajung mai întâi la întreprindere, abia apoi la oameni. Altfel sunt bani aruncați. Suntem de acord cu dumneavoastră că statele membre sunt responsabile de reformele structurale. De asemenea, sunt de acord cu faptul că BCE-ul trebuie să lucreze în acest context al reformelor structurale. Dar, și aici întrebarea mea merge mai departe decât a colegului Matucelo, ce se întâmplă atunci când nu sunt necesare doar reforme, ci statele membre ar trebui convinse să facă mai mult decât promisiuni, pentru că adesea se întâmplă ca statele membre să promită și după aceea să nu pună în aplicare acele reforme necesare. Cum poate BCE-ul să-și aducă contribuția la ameliorarea vieții oamenilor printr-o politică comună? Reforme reușite presupun și o politică monetară de succes. Vă mulțumesc! Așa este. Adoptarea de reforme ar completa punerea în aplicare a politicii monetare și cu siguranță ar avea un efect de multiplicare, influențând redresarea. Întrebarea dumneavoastră și întrebarea anterioară pe același subiect este, cred eu, în ce măsură până la ce punct trebuie să indice BCE care sunt reformele necesare. Practic, BCE în permanență a susținut ideea de a oferi orientări, de a da indicații, dar ca să fim sinceri, agendele de reforme sunt naționale iar BCE are mandatul de a indica ce reforme sunt importante pentru că lipsa lor ar putea reprezenta un obstacol uh, în calea stabilității prețurilor. De exemplu, într-o situație în care trebuie ca perspectivele uh, de inflație să ajungă la 2% pe termen mediu și ai o politică monetară comună, și știi că, se fac, că cu cât se fac mai multe reforme structurale, cu atât mai mult această politică monetară se va transmite în economia reală. Deci aceasta este până la urmă responsabilitatea finală a acestor reforme și anume guvernele naționale trebuie să le pună realmente în practică, dar ați spus și dumneavoastră acest lucru. Pe de altă parte, foarte multe persoane au criticat până acum BCE pentru că a depășit atribuțiile sale, pentru că a propus prea multe. Deci e greu să găsești echilibrul, e delicat, dar trebuie să facem ce e mai bine și anume să spunem că e nevoie de reforme, să spunem de ce categorii de reforme este vorba, uneori să dăm chiar indicații mai precise, dar niciodată nu trebuie să depășim uh, niște limite, să nu uităm că responsabilitatea pentru reformele structurale aparține nivelului național. Mulțumesc! Mulțumesc! Oricum, Parlamentul nostru consideră că recomandările specifice pe fiecare țară trebuie emise de comisie și nu de Consiliu. Deci nu am spus niciodată că BCE ar trebui să emită astfel de recomandări. De la SND, domnul Mosca. Grație, președinte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte și domnule Draghi. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru faptul că ați avut curajul să veniți în fața, par în fața Parlamentului European și uh, în ceea ce ne privește, noi uh, ne dăm foarte clar seama ce răspundere ne revine într-un moment în care nu există niciun semn de scădere a sentimentelor de euroscepticism în întreaga Europa și deși noi vă adresăm o serie de întrebări care poate de multe ori depășesc mandatul Băncii Centrale Europene, considerăm că pe noi cu toții ne unește dorința de a schimba în mod radical opinia cetățenilor referitor la politicile aplicate și opinia referitoare la instituțiile comentare, pentru că dacă nu, niciun fel de măsură luată nu va avea niciun fel de efect. De aceea întrebarea mea merge în acest sens și mulți au semnalat uh, problema necesității ca politicile pe care le pune în practică BCE-ul și, în general, politicile instituționale să producă efecte asupra economiei reale. Întrebarea mea se concentrează și pe calendar, pentru că avem nevoie, trebuie ca acest impact să se producă rapid, deoarece ne așteaptă momente în care se vor schimba guverne, când vor avea loc alegeri în statele membre, care vor putea chiar să ducă la radicalizarea unora dintre poziții, motiv pentru care toate viziunile pe termen mediu, toți pașii făcuți înainte chiar în domeniul fiscal, ar putea foarte bine să fie uh, însoțite, să spunem, și de o scădere a voinței politice. De aceea aș vrut să vă rog să faceți câteva observații referitoare la unele dintre măsurile care sunt luate în acest sens, tocmai pentru a ne asigura că există efecte asupra consumului și asupra investiților, și în deoseb, asupra fondului strategic de investiții și în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, pentru că pentru această politică, la fel ca pentru toate celelalte, știm că și așa de celelalte pot să ducă la o creștere rapidă și la o inversare a tendinței la nivelul opiniei publice cu privire la politicile europene și la instituții europene în general. Thank you. Uh, the ECB... Mulțumesc. BCE-ul susține și promovează dezvoltarea acestei uniuni a capitalului și de asemenea strategiei de investiții de către Comisia Europeană. Referitor la primul punct, într-adevăr este important pentru că dacă am învățat ceva de pe urma crizei, este următorul lucru. Sistemul financiar este în mod uh, care se bazează pe bănci este un sistem fragil. Dacă băncile au probleme, atunci politica monetară, indiferent cât de mult dorește să ajusteze situația, nu poate să funcționeze și nu ajunge până la economia reală. Din acest punct de vedere, dacă Uniunea piețelor de capital ar putea crea o piață de capital mai extinsă și mai funcțională este un lucru binevenit. Și din acest punct de vedere uh, salutăm și inițiativa de securitizare în acest cadru. Și principalul element pe care ne dorim este să ne asigurăm că cei care la momentul actual nu sunt în stare să intre pe piața de capital pentru a asigura un flux de credite necesar care să fie separat de uh, fluxul de credite oferit de bănci. În special e vorba de IMM-uri care sunt uh, baza economiei noastre și care trebuie să împrumute de la bănci și nu au posibilitatea de a avea o proprie piață de capital, pentru că piața de capital este concepută în special pentru marile companii. Însă, pentru a avea această uniune a piețelor de capital care să funcționeze, e nevoie de eforturi deosebite de armonizare a legislației între statele membre. De exemplu, legislația în ceea ce privește falimentul trebuie să fie armonizată Uh, toate legislațiile din domeniul trebuie să fie armonizate, astfel încât să avem o adevărată piață europeană, de exemplu, pentru creditul ipotecar. Deci există mai multe elemente pe marginea cărora trebuie să lucrăm și noi am prezentat uh, uh, principalele elemente de lucru pentru această inițiativă. La al doilea punct, și noi salutăm inițiativa Comisiei de inițiere acestui uh, plan de investiții strategice. Bineînțeles că noi am spus că este esențial ca guvernele statelor membre să participe în această inițiativă și, bineînțeles, este importantă și rapiditatea reacției pentru că economia europeană și economia zonei euro au nevoie de un astfel de elan, de un astfel de efort pentru o relansare a investițiilor. Atât investițiile publice cât și cele private se află acum la niveluri minime istorice și e clar pentru toată lumea că un nivel mai ridicat de investiții este absolut necesar pentru ca ceea ce acum pare a fi o redresare economică ciclică să devină una de tip structural, deci una durabilă. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Bineînțeles, noi dorim să încheiem rapid negocierile și uh, mulțumim și pentru consilierea dumneavoastră în ceea ce privește întrebarea doamnei uh, Fernandez în legătură cu eligibilitatea pentru acest program de către bănci și acum din partea PPE Tom van der Lenken. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Am o primă întrebare. De fapt, am două întrebări Uh, mă refer încă o dată la acest QI care ar putea avea un efect negativ asupra guvernelor pentru a continua cu reformele structurale. Dumneavoastră spuneți însă că din potriva aceasta le poate încuraja pentru eforturile de consolidare fiscală uh, și pentru investiții. Eu sunt economist și vreau să vă întreb de ce considerați că reformele structurale și consolidarea fiscală nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele economice cu care se confruntă zona euro și pentru a crea acel mediu propice afacerilor. De ce politicile monetare, printre care și acest QE, sunt un element absolut necesar? În al doilea rând, pentru a face referință la comentariile dumneavoastră preliminare. Există îngrijorări legătură cu dorința BCE de a face uh, o achiziționare de active de 6 miliarde lunar. Dumneavoastră spuneați că, dacă nu, că nu sunteți de acord cu această îngrijorare și vreau să vă întreb dacă ne puteți explica mai multe detalii de ce nu. Da, în legătură cu prima întrebare. Ne-am gândit foarte mult pentru a vedea dacă există o legătură între nivelul ratei dobânzii și uh, stimulentele pe care le-ar avea guvernele pentru a face reforme. Și, într-adevăr, există o corelație, însă ea nu este foarte clară și depinde până la urmă despre ce fel de reforme vorbim. De exemplu, considerați într-adevăr că un nivel înalt pentru o rata dobânzii pe piață ar fi un stimulent pentru un guvern pentru a reforma sistemul de învățământ sau pentru sistemul justiției sau pentru sistemul electoral, să zicem, sau pentru Constituția sa sau chiar pe piața muncii. Dacă vedem ce se întâmplă cu reforma pe piața muncii, care s-a făcut într-o bună măsură, în ciuda faptului că rata dobânzii era foarte scăzută. Însă, s-ar putea să existe o corelație între dimensiunea bugetară a guvernului și această rată a dobânzii. Deci trebuie să diferențiem foarte clar cele două elemente, pentru că nu există o limită clară, așa cum se prezintă în argumentele de o parte și de alta. De altfel, am putea prezenta și argumente contrare, în sensul că, în măsura în care reformele structurale sunt implementate, ele sporesc efectul expansionist al politicilor monetare pe care tocmai le-am menționat. Deci această corelație, această legătură între cele două poate fi interpretată în ambele sensuri. Mă întrebați dacă reformele structurare și politica de consolidare fiscală nu sunt suficiente pentru o redresare economică. Asta ar putea fi adevărat dacă problemele noastre ar fi doar de natură structurală. Însă, problema e că nu sunt doar de natură structurală, e vorba și de probleme ciclice și de probleme structurale. Din acest punct de vedere, o rata dobânzii scăzută, reală, este importantă pentru o relansare a investițiilor private. Efectul expansionist al politicii monetare se propagă în economia reală prin mai multe mijloace, prin mai multe canale și tocmai de aceea noi considerăm că politica monetară expansionistă este necesară tocmai pentru a aduce din nou inflația acolo unde este obiectivul nostru, în jur de 2% pe termen mediu. Al doilea comentariu ar avea legătură cu situația noastră și mi se pare foarte interesant pentru că dacă există o piață mare, este tocmai cea a datoriei suverane, în special în această parte a lumii. Și noi am petrecut o bună parte din ultimii ani spunând că această piață pur și simplu era prea mare și trebuia să scadă. Iar acum ne îngrijorăm pentru că nu găsim suficiente active. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim că există două categorii mari de um, deținători de datorii, cei care se află în zona euro și cei care se află în afară, deci restul lumii. Și s-ar putea să fie dificil să-i punem pe ambii în aceeași categorie, pentru că nu putem prevedea ce se va întâmpla cu restul lumii. Până acum vă spuneam că feedback-ul din partea pieții ne-a arătat că nu există dificultăți prevăzute. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, Juanes Fernandez din partea SID. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule Draghi! declarațiile dumneavoastră din uh, ziua finanțelor 2015, în care spuneați că e nevoie de o mai mare convergență instituțională și o mai mare partajare a activităților suverane în uh, cadrul eurozonei, au coincis cu o altă știre, și anume că BCE-ul a avut beneficii de în jur de 13 miliarde de euro de la începutul crizei până acum în conformitate cu articolul 33.1b din statutul de funcționare al BCE, aceste beneficii, după ce se uh, scade partea uh, rezervelor și care este fixată prin articolul 33.1a cu maxim de 20%, Restul beneficiilor se împarte între acționarii BCA, deci e vorba de băncile centrale naționale și a, acestea, bineînțeles, transferă mai departe banii către statele membre. În conformitate cu articolul 40.1 din statutul BCE și articolul 129.3 din TFUE, acest articol 33.1a în care se arată care este procentajul de beneficii ce trebuie alocat rezervelor poate fi reformat la inițiativa BCE-ului printr-o procedură legislativă ordinară. În felul acesta, aceste beneficii pot fi utilizate cu o altă destinație. De aceea, pentru a îmbunătăți coerența Uniunii Monetare despre care ați vorbit în această dupămasă și în dezbaterile publice, BCE-ul ar putea avea o inițiativă legislativă tocmai pentru ca o parte a acestor beneficii să se reorienteze către bugetul comunitar, de exemplu. Dacă ținem cont de acest comentariu general și de nevoia de a spori coerența Uniunii Monetare și Fiscale, ținând cont de articolele citate și faptul că revizuirea lor intră în competența BCE-ului, și se respectă în felul acesta tratatele actuale, vreau să vă întreb dacă eliminați uh, orice fel de posibilitate de a avea o inițiativă în acest domeniu pentru a îmbunătăți coerența felului în care funcționează Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebarea dumneavoastră este interesantă și dificilă în același timp. Eu am impresia că nu depinde de BCE posibilitatea de a avea o astfel de inițiativă legislativă, ci mai degrabă de statele membre. Ele sunt cele care trebuie să hotărască ce se întâmplă cu beneficiile și să vadă dacă, de exemplu, prin bugetul național, o parte din aceste beneficii pot fi redirecționate, de exemplu, spre bugetul comunitar. Depinde de ele. Și noi, sincer vorbind, nu suntem decât niște uh, uh, actori care exec- executăm un mandat legislativ și nu avem posibilitatea de inițiativă legislativă care să afecteze bugetele naționale. Depinde de statele membre să o facă sau nu, dacă doresc, bineînțeles. Pentru BCE aceasta ar însemna o schimbare a statutului și asta ar însemna și o schimbare a tratatului, bineînțeles. Însă Principalul element este că inițiativa revine statelor membre, nu BCE-ului. Mă scuzați, la articolul 41 din statutul BCE-ului se arată că BCE-ul poate lua inițiativa în acest domeniu. Acesta era comentariul pe care doream să-l fac și întrebarea mea era dacă dumneavoastră eliminați din start posibilitatea de a recurge la acest articol sau nu. Da, după cum vă spuneam, e o întrebare prea dificilă pentru mine și la momentul acesta nu pot să răspund. Va trebui să fac mai multe verificări și vă vom transmite în scris acest răspuns mai târziu, bineînțeles dacă este posibil și văd că da. Actually, is a recommendation on the proposal de fapt, este o recomandare și nu un proiect legislativ sau inițiativă pe care o poate face BCE-ul. Mulțumesc, domnul Langen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să știu care sunt uh, uh, cifrele care corespund mandatului precedent. Și am încă trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, domnule președinte. Ați vorbit despre politica fiscală și cea monetară, dar nu ați spus ce uh, etape trebuie să fie prioritare din punctul dumneavoastră de vedere și ce intră aici. Ne-ar interesa foarte mult. În al doilea rând, pericolul de inflație din unele state membre. S-a vorbit foarte mult despre acest subiect și ați spus și dumneavoastră că există, dar nu cumva pe unele piețe, și anume pe piețele imobiliare, apar primele semne de supraîncălzire? care ar avea legătură cu evaluarea inflației și cu politica monetară. Mai departe, euro a scăzut foarte mult la cursul de schimb internațional în ultimul an. Ce efect are acest lucru asupra relațiilor noastre economice internaționale? Cum priviți acest lucru în legătură cu statele în curs de dezvoltare? Am fost într-o delegație în Asia de Sud-Est și acolo am uh, auzit uh, îngrijorări uh, referitoare la faptul că cursul de schimb euro-dolar s-a schimbat atât de rapid. Cum priviți uh, problemele internaționale în contextul acestei modificări a cursului de schimb al monedei euro? Mulțumesc! The, uh, on, on the first question... Mulțumesc. Referitor la prima întrebare, noi am observat că există două tipuri de convergență asupra cărora trebuie să lucrăm pentru a întări Uniunea noastră. În primul rând, convergența de natură economică, să zicem, și cealaltă de natură instituțională. Convergența economică este importantă pentru că nu suntem un stat unic și fiecare stat membru trebuie să fie în stare să se mențină pe picioare singur și pentru asta trebuie să fie competitiv, să rămână competitiv și în acest sens, statele membre trebuie să fie convergente prin reformele structurale să ajungă să implementeze cele mai bune practici. Cea de-a doua convergență de tip instituțional, la care m-am mai referit și mai devreme, se referă atât la partea economică, cât și la cea fiscală. Dacă mă refer la convergență instituțională economică, mă gândesc în primul rând la procesul de reforme structurale care ar putea fi centrate mai mult la nivel european și să nu fie centrate doar pe aspectele naționale. De altfel, s-au făcut progrese destul de mari prin procesul bugetar care s-a centrat la nivel european, prin reguli centralizare, centralizate și ne-am putea gândi să aplicăm același proces uh, și reformelor structurale pentru această convergență economică. Ultimul punct, cel al convergenței instituționale, pe partea fiscală, nu este o chestiune pe termen mediu sau pe termen scurt. Ar trebui să se bazeze pe uh, mai multe etape și până la urmă ar trebui să fie ușor de implementat dacă există și o convergență economică. Bineînțeles, cetățenii se tem, în mod absolut logic, să nu ajungă în situația în care ei să se transforme în creditori și debitori permanenți, în care cineva trebuie să pădească tot timpul pentru altcineva. Lucrul acesta nu s-a întâmplat deocamdată în Statele Unite, de exemplu, dar noi nu suntem o Uniune precum Statele Unite. Suntem țări diferite și tocmai de aceea spun de fiecare dată că statele membre trebuie să uh, poată să rămână pe propriile lor picioare, pentru că această Uniune n-a fost creată în acest scop, pentru a avea debitori și creditori permanenți. A doua întrebare pe care ați pus-o. Ați uh, identificat două surse de uh, pericol aici. În primul rând, stabilitatea financiară, uh, și, în al doilea rând, schimbări bruște în ceea ce privește rata dobânzii care ar putea crea probleme în alte state. Am să vă spun încă o dată că mandatul nostru este clar și acesta ne cere să atingem obiectivul stabilității, stabilității prețurilor, lucru pe care l-am spus și mai devreme, prin obiectivul intermediar de a avea o inflație în jur de 2% pe termen mediu și lung. Pe de altă parte, suntem foarte atenți în legătură cu riscurile pentru stabilitatea financiară. Deocamdată nu am observat astfel de riscuri pe piața imobiliară. Noi, bineînțeles, monitorizăm toate aceste riscuri și răspunsul pe care îl oferim ar trebui să se găsească tocmai în instrumente macroprudențiale adecvate și nu în schimbarea politicii monetare care se bazează pe um, îndeplinirea mandatului nostru și acelui obiectiv de stabilitate a prețurilor. Aceleași considerațiuni pot fi aplicate și îngrijorărilor manifestate de mai multe țări emergente și anume uh, legate de volabilitatea, volabilitatea ratei dobânzii. Noi, uh, Rezerva Federală, Banca Angliei, Banca Japoniei, au o politică monetară care este conformă cu mandatul lor și care este un mandat la nivel național, nu unul global. Deci, deși ne consultăm între noi, adevărat, destul de frecvent, avem schimburi de opinii, de informații cu toți ceilalți uh, actori la nivel global în domeniul politicilor monetare, până la urmă deciziile noastre le luăm în conformitate cu mandatul național, care nu prevede și posibilitatea de a ține cont de alte jurisdicții în aplicarea mandatului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Datele sunt foarte mici, așa cum a spus și dumneavoastră, și uh, se pare că uh, creditele ipotecare atrag noi uh, doritori de credite. Ce credeți că se va întâmpla însă în septembrie 2015? Considerați că în funcție de ce se va întâmpla până atunci, în septembrie 2016, nu 2015, credeți că ar trebui să extindeți acest quantitative easing pornind de la observația făcută de colegul meu, domnul Langen. Ce efecte considerați că va avea acest lucru asta economiei europene dacă ne gândim la modificările din Statele Unite, acolo unde se pare că Banca Centrală, Rezerva Federală, și-a mai moderat tonul, ceea ce cumva anunță o creștere a ratelor dobânzilor în următoarele luni. Considerați că această tendință riscă să ne dea peste cap investițiile din UE? Mă refer la uh, ipoteci, la creditele ipotecare și la IMM-uri și data aceasta. De asemenea, m-aș referi la CMU, la Uniunea Monetară noastră. Uh, spuneați că uh, viteza este esențială, trebuie să fie un ritm accelerat și a spus că e nevoie de o propunere până în 2019. Însă, așa cum spuneți dumneavoastră, această, ar, ar, această nemonetară ar veni să, concent, să, uf, să se adauge și ea um, finanțării prin vânzări de titluri de valoare și prin uh, sistemul bancar. Însă haideți să luăm exemplu unui IMM undeva în Spania, în, Portu- în Portugalia, prin comparație cu IMM-ul um, din Germania. Uh, au profil diferite, profiluri diferite. Cum reușim să evităm alte bule și alte probleme financiare și pe viitor care se ducă la crize? Vreau să vă răspund la prima întrebare în ceea ce privește achizițiile. Acestea vor fi efectuate până la sfârșitul uh, lui octombrie 2016 și în tot cazul, în tot cazul, cred că acest lucru va fi o piedică în calea inflației, după părerea mea, și cred că ne va uh, sluji scopului de a ajunge la o rată a inflației pe care o dorim noi. Cu alte cuvinte, nu ne vom modifica politicile în acest sens uh, doar pentru că cine știe ce s-a constatat la un moment uh, sau altul sau pentru că sunt modificări pe care le-am făcut politici pe care le-am aplicat și care n-au dat anumite roade. Deci de aceea în estimările noastre în continuare uh, noi pornim de la condiția aplicării de pline a programelor noastre la acest moment, motiv pentru care este nevoie de o adaptare de plină a acestui sistem, adică important este ce valoare va avea inflația în general și ce evoluție va avea și evoluția constantă, nu neapărat să spunem uh, o creștere sau o scădere bruscă și nu asta va însemna evoluția punctuală la un moment dat a inflației pe care vom lua în calcul, dacă sunteți drăguță să mai puneți o altă a doua întrebare, se referea la Uniunea de Capital, piețelor de capital. Spuneați că e important să acționăm rapid și eh, Comisia a venit cu termenul 2019 pentru această Uniune a piețelor de capital și eh, întrebarea era cum evităm să creăm o nouă bulă, cum a făcea imobiliară, cum reușim să împăcăm comportamentul pe bursă, nu știu, a IMM-urilor din eh, Germania cu cele din Portugalia, din Spania. Păi, uh, trebuie să monitorizăm orice fel de riscuri la adresa fin- eh, stabilității financiare și e foarte clar că ratele reduse ale dobânzilor atrag după tine astfel de riscuri de, riscuri de instabilitate financiară. Așadar, uh, uh, noi suntem pe fază, însă așa cum vă spuneam, reacția la aceste riscuri ar trebui să vină din folosirea instrumentelor macroprudențiale uh, și mai puțin din modificările în modificarea politicii noastre financiare, care de fapt vizează atingerea unui obiectiv în ceea ce privește stabilitatea prețurilor. În orice caz, vreau să vă asigur că noi monitorizăm aceste riscuri și că, sigur, trebuie să spunem um, că sistemul financiar, sistemul bancar este mult mai solid decât era în urmă cu câțiva ani de zile. Iar uh, modificările în ceea ce privește ratele de schimb, precum și modificările în ceea ce privește condiții privind piața de obligațiune, achiziționarea acestora în urmă cu câțiva ani de zile, de pildă, s-ar fi ajuns la un val de instabilitate. Se pare însă că între timp aceste jocuri au fost absorbite destul de bine de piețele financiare, iar Uniunea piețelor de capital, da, este o evoluție pe care ne dorim și noi foarte tare. Într-adevăr, considerăm că se va consolida și mai mult și pe mai departe Uniunea noastră financiară și vom depinde mai puțin de sistemul bancar. Va exista o alternativă și, în esență, consider că IMM-urile vor apropi, se vor apropia la nivel structural de cea a piețelor financiare. Cu alte cuvinte, le va fi mai ușor să acceseze creditele atunci când vor avea nevoie de ele. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, Siegfried Mureșan. Thank you, thank you, Chairman. The last uh, questions are, of course... Mulțumesc, domnule președinte. Ultimele întrebări sunt și cele mai complicate, pentru că s-au pus deja toate întrebările de către colegi. Însă, domnule președinte, draghi, v-aș întreba dacă momentan considerați că există riscul unei bule pe piața de obligațiuni și mi-aduc uh, o evoluție artificială și mi-aduc aminte ce ați spus în octombrie-noiembrie anul trecut când spuneați că nu, nu există acest risc, însă uh, v-aș întreba dacă vă mențineți afirmația de anul trecut sau dacă, după părerea noastră, s-au schimbat împrejurile. Considerați că prețurile la obligațiuni încă reflectă realitatea economică sau considerați că s-a pierdut contact cu realitatea și considerați în egală măsură că bă, bă, obligațiunile din partea fondurilor de pensii, companiilor de asigurări și de bancă sunt suficiente pe piață pentru a asigura aceste achiziții? A doua întrebare se referă la momentul la care va avea loc această măsură de facilitate cantitativă, pentru că acest quantitative easing este cel mai eficient în momentul în care există un tumult pe pietele financiare. Și iată întrebarea. Considerați că acest quantitative easing este oportun? Considerați că poate ar fi trebuit să fie lansat mai devreme pentru ca efectele tale pozitive să fie maxime și întrebarea mea ar fi dacă guvernanța economică a zonei euro va împiedicat, de fapt, să avansați către această măsură ceva mai devreme și o ultimă întrebare și mai scurtă. Am înțeles mai bine când ați răspuns ceva mai devreme la o întrebare referitor la sfârșitul acestei măsuri, quantitative easing, ați spus cumva că dacă inflația în evoluția sa nu va corespunde obiectivului stabilit de BCE. Aveți în vedere continuarea măsurii quantitative easing după septembrie 2016? Asta ați spus? Mulțumesc. O să încep cu ultima întrebare să vă răspund da, asta am spus. Ca să răspund la a doua dumneavoastră întrebare, în aprilie 2014, adică anul trecut, în cadrul unui discurs pe care l-am ținut, am prezentat trei riscuri care preocupau BCE-ul. Odată ar fi fost o creștere, a, să spunem, a rigidității piețelor uh, financiare, uh, un alt risc care fi însemnat, uh, nu știu, mă rog, ca, și, ca, și calendar și ca importanță. Deci, un al doilea risc ar fi fost, să spunem, o um, inadvertență, să spunem, o afectare a canalului de creditare care să afecteze în cascadă politicile noastre financiare și al treilea risc era agravarea inflației și agravarea perspectivelor inflaționiste. La vremea respectivă, noi hotărâsem să combatem deja primul set de riscuri și uh, am hotărât după aceea să ne ocupăm și al, de-al doilea risc, în sensul că am adoptat uh, riscul uh, măsurilor uh, operațiunilor tip CLTRO, astfel încât să sporim nivelul de creditare al economiei reale și în același timp ne-am dorit foarte tare să mergem și la obligațiunile garantate. Și ideea este să încercăm să mobilizăm această finanțare către economia reală. Însă, pot să vă spun că aceste decizii au dus la efecte considerabile la nivelul prețurilor, în sensul că atât spreadul, diferența de dobândă pentru ABS-uri, cât și nivelul de creditare către economia reală a scăzut semnificativ uh, ca urmare a celor două politici, dar la nivel cantitativ, măsurile în sine n-au fost suficiente, așa încât uh, până la începutul lui august ne așteptăm ca prognozele infla... prognoza de inflație să fie în scădere, nu cu mult, și uh, momentul în care am ținut discursul la Jackson Hole, asta am spus, și acesta a fost și momentul în care, de fapt, am venit cu ideea acestui mecanism, quantitative easing, de înlesnire cantitativă, și continuăm să avansăm în acest sens. Asta pentru că uh, ne preocupa mai mult caracterul oportun și mai puțin ceea ce dumneavoastră cu amabilitate ați numit structura mediului nostru instituțional la prima dumneavoastră întrebare în legătură cu piața de obligațiuni, este sau nu ea periculoasă, poate duce sau nu la o criză, există diferite condiții de lichiditate în funcție de categoriile de obligațiuni tranzacționate, pentru că există um, obligațiuni guvernamentale și obligațiuni emise de societăți economice și noi nu considerăm să existe probleme de lichiditate în ceea ce privește obligațiunile emise de guverne. Deci, avem încredere că dacă se vor aplica în mod corect măsurile noastre de achiziționare de active, lucrurile ar trebui să meargă bine. Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte Draghi. Da, îmi dau seama că am uitat să răspund la o întrebare în legătură cu uh, Consiliul riscului, um, pentru riscuri la nivel european de sistemic. Și vreau să revin la această întrebare dacă se poate și cred că putem uh, uh, să ne ocupăm de acest lucru, dar oricum putem trata subiectul și în sesiunea care se ocupă punctual de Comitetul privind riscul sistemic la nivel european, că tot e prevăzută. Da. Atunci propun să facem o scurtă pauză, două minute,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 Colleagues, let's start our next point of the agenda. Dragi colegi, still exchange of view with Mr. Draghi, but now avem un schimb de opinii cu domnul Draghi în calitatea dumnealui de președinte al uh, Consiliului European pentru Sistemic. Vom vorbi despre riscurile care decurg din conduita neadecvată și domnul președinte ne-a promis că se va ocupa de expunerea riscurilor pe care prezintă datoriile suverane și, de asemenea, cred că știți că ați primit, de fapt, o broșură, toți membrii ECON au primit o broșură în legătură cu acest subiect. Domnule Draghi, aveți cuvântul. Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși membri ai Comisiei Econ, doamnelor și domnilor, vă face o deosebită plăcere să pun la curent această comisie ECON cu ultimele evoluții în legătură cu Consiliul European pentru Risc Sistemic. În calitatea mea de vicepreședinte, pot să vă spun că acesta reprezintă unul dintre marile amenințări, dintre marile amenințări la, risc, la stabilitatea economică, iar Consiliul nostru joacă un rol esențial pentru a evita riscul de perturbări în, în uh, Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, activitățile acestui uh, comitet care pun la punct o serie de politici macroprudențiale, precum și coordonarea, implementarea acestora în cadrul Uniunii Europene, uh, vor duce la o îmbunătățire a nivelului de bunăstare a cetățenilor europeni. Astăzi însă aș vrea să mă concentrez pe două evoluții care mi se pare importante. Înainte toate vreau să prezint o imagine de ansamblu a multor măsuri macroprudențiale care au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene din momentul în care au devenit aplicabile noile reguli în materie de piețe de capital în urmă cu 15 luni. Și în al doilea rând, vreau să mă refer la raportul recent al Consiliului European privind riscurile în legătură cu uh, abordările guvernamentale privind expunerea la risc și cadrul de reglementare și cum vom reacționa la nivel macroprudențial pentru instituțiile nebancare. Cerința privind, directiva privind cerința de capital, care a intrat în vigoare la, sfârșit, la începutul 2014, a reprezentat un reper în ceea ce privește politicile macroprudențiale în UE, iar uh, reglementările în vigoare au permis o serie de măsuri de combatere a riscurilor privind stabilitatea financiară. Mai mult decât atât, în temeiul acestui regulament, ESRB-ul a primit noi competențe, cum ar fi orientarea, o abordare orientativă în ceea ce privește anumite instrumente, mai ales în ceea ce privește tamponul acesta prevăzut în iunie anul trecut și în același timp s-a cerut să emită un aviz, așa cum a făcut și în cazul măsurilor adoptate de către Banca Centrală Belgiană cu privire la creditele imobiliare. În momentul în care m-am prezentat în fața acestei comisii în luna noiembrie, m-am referit la cele mai recente evoluții în legătură cu folosirea instrumentelor macroprudențiale. Aceste reguli de capital sunt în vigoare de mai mulți ani și pot să vă prezint o imagine mai amănunțită. De la începutul lui 2014, aproape 45 de noi măsuri prudențiale au fost adoptate în Uniunea Europeană și cu ajutorul ESRB-ului în raportul său Fanion, precum și în manualul pe care l-a publicat în legătură cu politicile macroprudențiale în sectorul bancar. Mulțumesc! Această listă include activarea instrumentelor de capital disponibile în temeiul directivei privind de cerințele de capital, CRD și CRR, precum și instrumentele disponibile în temeiul legislației naționale, cum ar fi limitele de creditare. Uh, mai mult decât atât, încă 45 de măsuri administrative au fost și ele emise iar um, Consiliul European uh, al Riscurilor Sistemice publică un catalog de 90 de măsuri pe internet, pe site-ul său. Catalog care este actualizat periodic și care reflectă rolul pe care îl joacă CS, CSR uh, ca punct nodal în ceea ce privește politicile prudențiale și macroprudențiale în UE. Dați-mi voie să vă spun cam ce conțin aceste noi politici și măsuri macroprudențiale. Cam jumătate dintre cele 90 de măsuri au un conținut economic. Restul, cum ar fi introducerea acestui tampon privind um, menținerea nivelului de capital sau rata de 0 la 100 uh, anticiclică la nivel de capital, sunt de fapt măsuri de natură administrativă și cam jumătate din cele 90 de măsuri au fost adoptate de patru state membre, Danemarca, Slovacia, Suedia și Regatul Unit. Unele dintre statele membre nu au adoptat niciun fel de măsuri în 2014. Printre acestea se numără Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania. Iar cele mai multe dintre aceste măsuri vizează o sporire a uh, acestor măsuri și cam cele mai multe dintre ele, uh, aproape 85%, vizează temeri legate de creșterea creditării și de efectul de pârghie. Celelalte măsuri se ocupă de riscurile sistemice pe care prezintă concernele bancare, care sunt foarte extinse și complexe. Mai multe state membre au adoptat măsuri care vizau menținerea nivelului reglementar de capital, care exista și înainte de uh, regulamentul și directiva privind cerințele de capital. Alte măsuri nu au încă forță de lege, însă acest lucru s-ar putea schimba odată ce evoluează ciclul financiar. Sectorul imobiliar uh, se concentrează mai ales pe măsurile luate. De pildă, în ceea ce privește modificările pentru ponderarea riscurilor, în ceea ce privește creditarea imobiliară și limitările impuse în funcție de valoare, respectiv nivelul de venit, acest tip de măsuri sunt relativ normale, dat fiind că politicile macroprudențiale se află într-o fază de început. Și, în acest sens, CSR-ul conduce Uh, realizează pardon, o serie de um, studii în ceea ce privește instrumentele macroprudențiale care țin de domeniul imobiliar. În cadrul următoarei audieri îmi propun să vin cu mai multe amănunte referitoare la aceste studii. În ceea ce privește discutarea acestor măsuri cu autorități naționale, CRS-ul a remarcat că analiza acestor efecte transfrontaliere produce efecte limitate. Mai mult decât atât, măsurile naționale sunt aplicate foarte rar de către statele membre. Aș da două exemple aici. Aș uh, începe prin a felicita autoritățile țărilor de jos pentru că au luat hotărârea să aplice aceste măsuri anunțate de către Banca Națională a Belgiei, prin care ponderarea riscurilor, precum și o serie de ipoteci în Belgia, au fost sporite temporar. Și ca urmare a acestei decizii de a imita această măsură, băncile uh, olandeze care dau credite cetățenilor cu domiciliul în Belgia vor face obiectul acelorași măsuri macroprudențiale, aceleași condiții. În al doilea rând, anul trecut Estonia a venit cu un tampon de evitare a riscului sistemic, tocmai pentru ca uh, băncile sale să nu se confrunte cu vulnerabilitate structurală și autoritățile macroprudențiale au fost invitate să facă același lucru și ele, tocmai pentru ca aceste măsuri să nu fie eludate prin uh, luarea de credită de la concerne bancare internaționale mari. În continuare există discuții în acest sens și aș îndemna autoritățile din, din alte țări să ia în calcul aceste solicitări. Consider că principiul reciprocității este unul util pentru că asigură condiții echitabile pentru toată lumea și reduce riscul ca măsurile să nu fie eficiente din cauza intervenției băncilor străine. Trebuie să luăm măsuri pentru ca politicile de stabilitate financiară din statele membre din Uniunea Europeană să se aplice în mod uniform în momentul în care combat aceleași puncte vulnerabile la nivelul aceleași regiuni și, în egală măsură, CRS-ul anchetează aceste aspecte îndeaproape, tocmai pentru a vedea în ce mod acest principiu reciprocității s-ar putea aplica la nivelul membrilor Consiliului. Aș reveni acum la uh, o chestiune care ține de politica macroprudențială și e vorba de tratamentul um, în materie de reglementare a uh, expunerii la risc a guvernelor. Am constatat că acest tip de riscuri sistemice decurg din uh, um, riscurile la care se expun guvernele față de bănci și în acest sens pot să vă spun că CRS-ul a încercat de-a lungul anilor să facă o evaluare a riscurilor la care se expun uh, guvernele și să vină cu un regulament. La începutul lunii au fost publicate constatările. Expunerile guvernamentale de multe ori au beneficiat de tratament preferențial față de expunerea la risc a companiilor în actuale reglementări în materie de asigurări și activități bancare. De pildă, guvernele nu sunt expuse riscurilor majore și de multe ori trebuie să facă față unei cerințe de capital foarte reduse sau chiar egală cu zero. Conform raportului, aceste reguli subestimează posibilitatea de intrare în capacitatea de plată a unui stat, motiv pentru care nu reflectă riscul asociat cu expunerea unor guverne la astfel de riscuri. Practic, tratamentul preferențial poate să ducă la riscuri sistemice din cauza unei uh, de exces de investiții, care duce la creșterea datoriei guvernamentale, duce mai departe la o sporire a nivelului de creditare și o consolidare a legăturii între bănci și guverne, semn bancar și guverne. Și în același timp, în raport se insistă că aceste măsuri trebuie să fie concepute și calibrate pentru a oferi stimulentele adecvate instituțiilor financiare, fără însă a spori uh, caracterul ciclic sau pentru a insista pe, fără a insista pe instabilitatea pieței de obligațiuni guvernamentale. De asemenea, nevoie de o serie de variante care să fie aplicate independent sau coroborate cu alte măsuri. Aceste variante de măsuri includ o serie de cerințe de capital în funcție de riscuri. Aceste variante sunt analizate în ceea ce privește avantajele precum și dezavantajele și în egală măsură și cu privire la efectul pe care l-ar putea produce asupra instituțiilor și piețelor financiare. Aș vrea să insist că raportul vizează asigurarea stabilității financiare pe termen lung, dar fără a combate anumite dificultăți imediate. În egală măsură trebuie să se realizeze progrese la nivel uh, internațional pe acele subiecte, pentru că variantele de politici prezentate în acest raport nu se aplică decât dacă situația pe piața obligațiilor guvernamentale s-a normalizat și în cadrul unei revizuiri a acordului de la Basel. Într-adevăr, raportul CSR va fi folosit ca punct de reper, nu doar pentru Europa, ci și pentru instituțiile pe plan mondial, cum ar fi, de pildă, Comitetul, Comisia de la Basel pentru supraveghere bancare, care recent a lansat o revizuire a unora dintre părțile acordului de la Basel care țineau de riscurile guvernamentale. Motiv pentru care sunt de părere că acest raport trebuie să sprijine o discuție care, după părerea mea, trebuia să aibă loc de multă vreme. Domnule președinte, distinși membri, domnul și domnul, aș vrea să închei cu niște observații generale în legătură cu politica macroprudențială. De la înființarea Consiliului pentru Riscuri Sistemice la sfârșitul 2010, politicile macroprudențiale au făcut progrese mari. Au fost atribuite răspunderi către autorități macroprudențiale din întreaga Uniune Europeană ca urmare a recomandărilor făcute CRS în 2011. Ca urmare a directivei și a regulamentului privind cerințele de capital, atâtea autorități macroprudențiale au primit competențe sporite, iar um, procesul uh, macroprudențial de luare de măsuri este urnit din loc în acest moment și se pare că din cele 90, deja peste 90 de măsuri au fost adoptate în termen de un an. Iar, în continuare, noi ne vom concentra și pe politica macroprudențială și să ne asigurăm de caracterul adecvat al măsurilor luate. E vorba de chestiuni care țin de structură, cum ar fi expunerea la risc și de asemenea este vorba și de o extindere a acestor politici macroprudențiale către instituții non-bancare, instituții care joacă un rol important în sistemul financiar european. Practic, ă, facem progrese în ceea ce privește conceperea unor politici macroprudențiale pentru activitățile piețelor financiare, inclusiv pentru ă, băncile Uh, mai puțin vizibile și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Practic s-a creat un cerc vicios în materie de lichiditate și anume finanțarea acestei lichidități pe piață duce la un risc de contaminare, risc care există. Pentru diluarea acestui risc sistemic, autoritățile macroprudențiale ar putea lua în calcul prevederea unor cerințe minime, tocmai pentru a reduce riscul unei sporiri bruște a acestor cerințe privind marja de capital folosită. Astfel de politică poate fi folosită atât pentru tranzacțiile bursiere și extrabursiere și deși suntem abia la început, consider că există potențialul există posibilitatea să prelungim astfel cadrul de politici macroprudențiale. Vă stau la dispoziție și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi. Începem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri. Dragi colegi, trebuie să respectăm limita de 4 minute, nu 5, pentru a-i permite președintelui Draghi să ia avionul pentru Frankfurt. La timp, începe domnul Crițos de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la dezbaterea anterioară referitoare la solvabilitatea sistemului bancar din Grecia. Și aș vrea să spun că sistemul bancar din Grecia va trece prin dificultăți majore pentru a doua oară. Prima dată a fost odată cu haircut-ul și sistemul bancar nu, se, nu stătea atât de prost, iar măsura respectivă nu a ajutat deloc. Apoi reducerea au fost reduse depozitele, au fost uh, au apărut credite neperformante care ar fi trebuit uh, scăzute și, de fapt, cred că legislația ar fi trebuit schimbată, uh, regulile privind capitalizarea. Deci, revenind, cum veți uh, trata aceste dificultăți care nu sunt provocate de slăbiciuni ale sistemului bancar din Grecia în sine, ci sunt provocate de uh, disfuncții ale sistemului economic și politic. Mulțumesc! I certainly, I certainly... Sunt de acord cu dumneavoastră. Băncile elene se află de data aceasta într-o situație mult mai bună decât uh, la ultima criză. Trebuie să privim uh, băncile grecești uh, din două puncte de vedere. În primul rând, solvabilitatea. Băncile grecești sunt solvabile la ora actuală. Toți cei trei indicatori toți indicatorii, inclusiv uh, raportul de capital total al băncilor grecești, sunt peste minimul armonizat reglementar atât uh, pe bază unitară cât și pe bază consolidată. Așadar, băncile din Grecia respectă la ora actuală aceste cerințe reglementare minime. În același timp, situația lichidităților a fost, așa cum ați spus dumneavoastră, deteriorată din motivele pe care le-ați menționat. Iar dependența băncilor elene de finanțare a BCE a crescut. Și aici cred că răspunsul este același ca uh, cel dat mai devreme. Este absolut necesar ca autoritățile elene și membrii uh, Eurogrupului să creeze împreună un proces care să recreeze dialogul politic pentru ca toate părțile, inclusiv BC-ul, să poată să ajungă în situația pe care am descris-o eu și anume o situație în care să există o evaluare rezonabilă a probabilității încheierii reușite a revizuirii. Mulțumesc! Mulțumesc pentru SND Costas Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș vrea să vă pun o întrebare legată de declarațiile publice făcute de uh, oficiali europeni de rang înalt. Funcționari din uh, instituțiile europene, cum ar fi Eurogrupul. Recent s-a făcut o declarație în legătură cu Grecia, conform căreia modelul de bail-in al Ciprului ar putea să fie pus în aplicare pentru uh, sistemul bancar din Grecia. Îmi amintesc foarte bine că în 2013, atunci când primul Eurogrup a decis primul program de bail-in, care includea taxa pe depozitele asigurate, Banca Centrală Europeană a făcut o declarație publică ulterior, corectând și revocând acel program. Și iată, Întrebarea mea și vă rog să-mi răspundeți. Cum se pot face astfel de declarații? Și cum pot ele să contribuie la riscul sistemic? Și încă o întrebare. Se discută foarte mult în Cipru despre vânzarea filialelor băncilor cipriote din Grecia, unei anume bănci din Grecia. Și uh, aș vrea să știu dacă acest lucru se face într-un mod corect. On the first, on the... Mm, la prima întrebare nu am niciun comentariu, pentru că nu cunosc contextul în care au fost făcute aceste declarații. Sigur, cunosc declarația, dar nu știu în ce context a fost făcută declarația respectivă. Cu siguranță nu se dorea să se înrăutățească riscul sistemic. Cu siguranță BCE nu a făcut astfel de comentarii și vă asigur că nu, nici nu vom face. În legătură cu celălalt aspect pe care l-ați menționat. În primul rând, haideți să nu uităm că BCE nu a fost uh, actor, ci observator în acest proces. În al doilea rând, a fost destul de clar că sectorul financiar pentru Cipru a fost pur și simplu prea mare față de economia reală a Ciprului. Deci, la momentul respectiv, autoritățile au decis să vândă filialele din Grecia ale băncilor cipriote. Au considerat că este necesar și mai mult nu pot să vă spun momentan, dar țineți cont de faptul că BCE a fost doar observator în acest proces. Îmi dați, vă rog, încă 10 secunde, doar 10 secunde. Domnule președinte, am uh, înțeles din primul dumneavoastră comentariu că este 100% sigur că veți face o declarație, că declarația pe care ați făcut-o la primul Eurogrup a fost cea corectă, legată de fapte. <laughs> Domnul Draghi, nu sunt convins că înțeleg ce vreți să spuneți. Pe 4 aprilie 2013, ați făcut o declarație cu privire la ce s-a întâmplat la Eurogrup atunci în legătură cu Cipru și ați spus că e... Ați spune că e corect? Vă mențineți declarația? Și anume că prima decizie a Eurogrupului care a impus o taxă pe depozitele asigurate este o măsură considerată ilegală de BCE și că de aceea s-a revocat. Domnul Draghi, nu sunt în măsură să comentez ce s-a întâmplat atunci, pentru că nu mi-amintesc clar evenimentele, dar vă pot trimite un răspuns în scris. Mulțumesc. Stanislav Ozog pentru grupul ECR. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, w związku z obecną sytuacją... Mulțumesc, domnule președinte. Dată fiind situația economică actuală, am uh, câteva întrebări referitoare la Comitetul European pentru Risc Sistemic. Ce părere aveți despre o partajare a competențelor între Consiliu și autoritățile de reglementare din statele membre? În practică, credeți că ar fi posibil o astfel de cooperare? A doua întrebare. Care este nivelul de cooperare în uh, supravegherea macroprudențială între guvernele statelor membre? Pentru că uneori chiar uh, guvernele nu respectă regulile în totalitate. Deci, credeți că supravegherea macroprudențială europeană și-ar îndeplini rolul dacă guvernele statelor membre, dat fiind că guvernele statelor membre nu au suficientă disciplină? Și ultima întrebare. Credeți că riscul sistemic ar putea să fie îndepărtat sau cel puțin redus prin acțiuni politice? Sau credeți că va fi doar mutat dintr-un domeniu în altul? Știm din experiență că politica și economia nu sunt uh, totdeauna mână în mână. Thank Uh... Mulțumesc. Întrebările dumneavoastră au un subiect comun. Și anume, cum ar fi structurată o cooperare mai vastă în domeniul uh, utilizării instrumentelor macroprudențiale. Aș dori să vă spun părerea mea. Așa cum am spus și la început, e foarte importantă reciprocitatea. Nevoia de reciprocitate este fundamentală. Mie mi se pare că suntem foarte integrați pe plan financiar, atât de mult încât nu are sens să luăm aceste măsuri strict pe baza perspectivelor naționale. Nu are sens. Aceste măsuri ar trebui luate de autoritățile naționale ar trebui să fie responsabilitatea lor sau de Eurogrup pentru membrii euro sau de BCE, pentru că știți că ambele uh, entități au responsabilități în acest sens. Iar BCE nu poate decât să uh, consolideze măsurile luate la nivel național. Problema e mai gravă pentru statele care nu sunt membre euro, pentru că uh, BCE și mecanismul unic de supraveghere sunt mai axate pe zona euro, deci probabilitatea de cooperare e mai mare. Dar eu cred că oricum cooperarea ar trebui să fie puternică în legătură cu aceste măsuri. Deci, cu cât reciprocitatea e mai mare, cu atât este mai bine. Thank you. Now for the... Mulțumesc. Doamna Van Nivenhuizen de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi, pentru că ați venit. Una din consecințele programului de relaxare cuantitativă, cantitativă este scăderea uh, profiturilor la instrumentele fixe pentru următoarea perioadă. Asta se poate întâmpla la fondurile de pensii și la asigurări de viață. În Olanda, 4 din 5 fonduri de pensii mari au spus recent că nu sunt în stare să ajungă la raportul de 100% cerut săptămâna trecută au cerut uh, autorității de supraveghere să le permită să facă modificări în portofoliu. Dacă, așa cum se așteaptă, perioada de dobândă scăzută va continua, fondurile de pensii ar trebui să uh, ia măsuri cum ar fi creșterea primelor sau uh, scăderea contribuțiilor. Ați putea să ne spuneți ce părere aveți uh, în legătură cu impactul programelor de QE asupra stabilității fondurilor de pensii și uh, asigurărilor de viață în întreaga Europa? Mulțumesc! Domnul Draghi, e clar, aveți dreptate. QE a uh, influențat curba multor maturități și dintr-o perspectivă de politică monetară, acesta este unul dintre succesele pe care le doream pentru că toate uh, rapoartele reale ar scădea în consecință, ceea ce e important pentru investiții, creștere și redresare. Dar aveți dreptate cu siguranță, situația fondurilor de pensii și într-o oarecare măsură pentru industria asigurărilor este una mai dificilă cu aceste rate ale dobânzii scăzute. Desigur, fiecare actor din această industrie, adică fondurile de piață monetară, fondurile de pensii, companiile de asigurări vor avea fiecare probleme proprii și vor trebui să reacționeze, ceea ce uh, va, ar putea însemna o creștere a primelor. Dar trasabilitatea se va uh, dezvolta și uh, situația va deveni mai stabilă, deci, per total, rezultatul va fi pozitiv. Dar am spus-o și mai devreme răspunzând la alte întrebări. Avem un mandat și mandatul este să obținem stabilitatea prețurilor. Restul problemelor pot să fie uh, tratate prin alte măsuri, într-o oarecare fază. Încă ceva, pentru că e o întrebare foarte importantă și voiam să dau un răspuns complet. Nu sugerez să uh, ridicăm, să creștem rata dobânzii pentru a răspunde acestei probleme. Nu. Ce ați spus dumneavoastră arată cât de dificilă este o decizie politică care e corectă în sine față de mandatul acordat, dar pot fi efecte secundare pe care sigur că nu trebuie să le ignorăm. Deci aveți perfectă dreptate. Thank you. I don't... Mulțumesc. Nu-l văd pe vorbitorul de la GUE. Da, nu e Mariza Matias, mă scuzați. Miguel? Okay. We didn't have... Urbano. You can go. Yeah. Hace tres años la da, în urmă cu trei ani, um, procesul de restructurare a datoriei elene a permis ca marile instituții financiare din Europa Centrală să-și reducă în mod categoric procesul de expunere la datoria Elena, o expunere care a fost uh, achiziționată în mod irresponsabil și speculativ. Această expunere a trecut în mâinile instituțiilor publice și, practic, în uh, spinarea cetățenilor europeni. În ultimii ani am văzut cum BCE-ul a salvat uh, bănci, dar n-am văzut uh, cum salvează o familie, micile IMM-uri și așa mai departe, uh, micile companii care sunt cele ce construiesc economia reală a unei țări. Dumneavoastră aveți și în ziua de astăzi ca unic obiectiv acela de a proteja la nivel maxim balanța de conturi a instituțiilor financiare în fața riscului sistemic. Și între timp, datoria țărilor din Sud a crescut în continuare în uh, urma politicilor de austeritate pe care le-ați propus. Toate acestea ne fac să ne întrebăm următoarele lucruri. Nu considerați oare că posibilul faliment al unei țări în urma exigențelor impuse de Troică reprezintă de asemenea un risc sistemic la fel de serios și de grav ca și cel al falimentului unei instituții financiare și că Grecia ar putea fi un fel de Lehman Brothers care să ducă la o recesiune economică și mai gravă în Europa și la un risc sistemic de ordin superior nu considerați că falimentul unei țări reprezintă un risc sistemic mai mare pentru cetățeni decât uh, cel reprezentat de orice bancă? și uh, există foarte multe cazuri de persoane care au fost date afară din casa lor sau care trebuie să imigreze din motive economice. Nu trebuie să um, strangulați cu o mână țările din Sud prin um, exigențele impuse de Troică și cu altă mână uh, să încercați să protejați la maxim mar, marele capital financiar, pentru că aceasta este doar în interesul uh, marilor companii și deloc în interesul cetățenilor europeni. Nu considerați că riscul sistemic este reprezentat practic de faptul că o bancă centrală devine un guvern în umbră care guvernează în favoarea băncilor private, în timp ce consideră că falimentul țărilor și al cetățenilor săi reprezintă doar o variabilă externă. Mulțumesc. Well, you, you seem to have strong... Mi se pare că aveți certitudini foarte puternici, deci mi-e greu să vă conving eu prin răspunsurile mele de altceva. Dar pot să vă spun trei lucruri. În primul rând, falimentul guvernelor elene actuale nu este din vina Troicăi, nu este din vina BCE. După cum uh, am spus, uh, aceasta este expusă pentru 104 miliarde de euro. În al doilea rând, la momentul actual, inclusiv datorită măsurilor de QE și de OMT, dar și datorită situației generale, care este mult mai rezilientă decât uh, cu câțiva ani în urmă, când s-a petrecut prima criză a Greciei, nu credem că există acum un risc sistemic. Vorbesc de termenul scurt. Nu știu exact care vor fi consecințele pe termen mediu. Nu pot avea astfel de certitudini într-un viitor atât de îndepărtat. Și apoi eh, ați eh, pus la îndoială legitimitatea democratică a BCE. Noi am acționat în limita mandatului nostru și în conformitate cu tratatele europene. Vă mulțumesc. Thank you, Sven. Mulțumesc. Sven Giegold. Domnule președinte Draghi, aș dori să continu ideea colegei mele Cora de la Liberali în legătură cu efectele ratelor scăzute ale dobânzii asupra stabilității sistemice. Pe 28 februarie, Autoritatea de supraveghere a asigurărilor, EOPA, a trebuit să publice uh, un document care ar trebui să definească rata dobânzii fără riscuri pe termen lung și a stabilit-o la 4,2% pe baza uh, ideii că inflația ar fi un pic sub 2% și că restul ar fi potențialul de creștere a Europei deși știm că actualmente uh, rata de piață, de exemplu, rata de maturitate pentru zona euro pe 30 de ani, deci uh, curba de randament AAA este de doar 1,8%. Deci, pe deasupra, măsurile de garantare pe termen lung permit companiilor de asigurări să mai adauge 0,17% la această uh, curbă. De aceea vă întreb, Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a asigura uh, stabilitate sistemică și credeți că aceste 4,2% sunt prudente. De asemenea, aș vrea să știu dacă Comitetul uh, European pentru Risc Sistemic s-a implicat în această cifră foarte optimistă de 4,2%. Apoi, intenționați să acționați în acest sens, pentru că uh, dacă cele 4,2% nu sunt uh, o cifră prudentă, stabilitatea sectorului asigurărilor va avea mult de suferit și de asemenea vor avea de suferit pensionarii pe viitor. În cele din urmă, uh, CERS poate să-și ia angajamentul cu privire la consecințele de stabilitate financiară ale ratelor dobânzii pe termen lung în sectorul asigurărilor și în alte sectoare ale economiei. Cred că acesta ar fi un semnal de a uh, stârni încrederea în instituțiile europene și încrederea în faptul că mandatul CER s-ar fi separat de mandatul Consiliului Director al BCE și politica monetară. Answer uh, to your... Răspunsul la întrebările dumneavoastră este următorul. În primul rând, și noi la Comitetul European pentru Risc Sistemic am gândit exact ca dumneavoastră în evaluarea riscurilor. Răspunsul la EAPO a fost că cifra respectivă este produsul unei anumite legislații. Noi intenționăm să uh, investigăm mai mult acest subiect și în legătură cu al patrulea punct, la ultima reuniune a CERS, la ultima întâlnire generală, am decis să creăm un grup de lucru privind efectele politicii noastre monetare asupra ratei dobânzii și asupra uh, implicațiilor de a menține rate ale dobânzii reduse pe termen lung. Deci, care ar fi uh, implicațiile asupra industriei financiare? Atât uh, bănci, cât și uh, fonduri de pensie, asigurări și așa mai departe. Deci cred că credibilitatea instituției ca organism separat de BCE este menținută. Domnul Gigold, dacă îmi permiteți, deci să înțeleg că cifra de 4,2% vi se pare prudentă sau nu? Și CERS a fost implicat sau nu în luarea deciziilor? Well, uh, I mean, certainly in the Sigur că în evaluarea riscurilor am uh, spus acest lucru și uh, vă rog să fiți onest. Este sau nu este prudent această cifră? Nu o să fac o astfel de declarație aici, spune domnul Draghi. Am spus că trebuie să acordăm atenție suplimentară acestei cifre. Dar uh, vom mai lucra la acest aspect și vă vom prezenta dumneavoastră și colegilor concluziile uh, lucrărilor noastre și vom verifica dacă se respectă sau nu legislația în vigoare, pentru că dumneavoastră pare că nu sunteți de acord. Vom verifica. Aștept cu nerăbdare încheierea uh, lucrărilor acestui grup. Domnul Țani nu e aici de la FDD, deci domnul Hanemans. Eh, Mulțumesc. Aș dori să reiau uh, întrebarea colegului Gigol și colegei de la Liberali în legătură cu supravegherea. Nu vreau să redeschidem dezbaterea, dar uh, funcția de supraveghere a BCE este foarte importantă. Știm că au mai fost alte întrebări legate de funcționarea relaxării cantitative, în legătură cu operațiunile extrabilanțiere și uh, altele. Ați spus că vă așteptați să crească nivelul primelor și că vor fi poate și alte consecințe, că va fi afectat uh, randamentul, că produsele cu venituri fixe și piețele imobiliare ar fi afectate, că ar putea apărea riscuri sistemice și așa mai departe pot fi uh, consecințe de 60 de miliarde pe lună. Relaxarea cantitativă poate să aibă consecințe în alte părți și știu că dumneavoastră sunteți Super Mario de la BCE, dar nu puteți în același timp să fiți și raportorul de risc sistemic. Asta subminează credibilitatea raportului, îmi pare rău. De asemenea, în legătură cu marjele, mi se pare că ar fi probleme și cred că cele două funcții se pot uh, bate cap în cap. Mi se pare că e un exercițiu de echilibristică, de fapt, și uh, aș înțelege dacă v-ați exprima la modul cel mai circumspect în acest sens. Mulțumesc. I'm not sure I understand your question. Nu sunt convins că am înțeles întrebarea dumneavoastră. Ați întrebat dacă Comitetul uh, pentru Risc Sistemic e suficient de credibil și dacă, într-adevăr, ca instituție e diferit de BCE. Deci, uh, iarăși, puneți sub semnul întrebării credibilitatea CERS uh, în paralel cu politica monetară a BCE-ului. Asta e întrebarea dumneavoastră. Oh, oh, okay. On the first I have no în primul rând, fără ezitare, am să vă răspund, după cum am mai uh, demonstrat, ceea ce privește rata dobânzii la companiile de asigurări, cele două instituții sunt independente, da, uh, CERS este uh, credibil total într-o asemenea, într asemenea măsură încât am luat în calcul consecințele politicii monetare a BCE asupra industriei. În al doilea rând, de dumneavoastră depinde, deci vă rog să luați o decizie. Thank you. Now the last... Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, domnul Lange. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. La... În munca dumneavoastră, cred eu, nu ne-ați uh, lăsat niciun loc de dubiu uh, și nu știu de ce acest grup de lucru n-a fost creat imediat după bula internetului? Pentru că au apărut și atunci tot felul de produse derivate care ar trebui reglementate. Am uh, două întrebări. În primul rând, din runda anterioară, Comitetul pentru risc sistemic a evaluat și situația monedei, situația valutei și ați analizat uh, de valoarea euro în ultimul an? Pentru că ați spus că politica monetară poate să aibă și consecințe nedorite și v-aș ruga să ne răspundeți, mai ales că nu avem așa de mult timp. Și în al doilea rând am o întrebare referitoare la ceva ce ați uh, menționat dumneavoastră, programele de uh, rezervă de capital. BCE în 29 ianuarie 2015 a făcut recomandări autorităților naționale de supraveghere în legătură cu dividendele uh, băncilor nerelevante pentru sistem. La cele relevante înțeleg că trebuie să se țină cont de, uh, de variabile, dar de ce ați făcut aceste recomandări și pentru băncile nerelevante pentru sistem? Cum se orientează această evaluare a riscului? Pentru că eu cred că nu este necesară și ce, și ce faceți dumneavoastră nu e de fapt doar o recomandare. Chiar în comunicatul dumneavoastră de presă scrie BCE că băncile care nu respectă recomandările BCE trebuie să pună la dispoziție informații suplimentare și să, să-și explice motivele. Deci e mai mult decât o simplă recomandare. Mulțumesc. Yeah, uh, on, on, uh, this... În ceea ce privește a doua întrebare, dacă am înțeles bine, ceea ce nu sunt chiar sigur, am impresia că e vorba aici mai degrabă de competența mecanismului unic de stabilitate decât al nostru. Dacă întrebarea dumneavoastră este următoarea, practic. Dumneavoastră veți să vă asigurați că băncile au destul capital pentru a continua activitățile de împrumut în mod sustenabil. În trecut, autoritatea de supraveghere nu ar fi pus niciodată sub semnul întrebării chestiuni cum ar fi, de exemplu, aceea compensațiilor, salarii uh, pentru manageri, uh, stimulente, bonusuri și problema dividendelor. Toate acestea se considerau ca fiind de competența um, acționarilor și că aceștia aveau puterea de decizie. Autoritatea de supraveghere n-avea nimic de spus în acest sens. Uh, Însă, tocmai din cauza consecințelor pe care le-au avut aceste două politici în perioada de criză, tocmai din cauza în celor ce am aflat, sistemul bancar a avut de suferit din cauza acestor politici de compensații și de dividende oferite, care nu țineau cont de nivelul de capital existent la acele bănci, sau din cauza faptului că uh, stimulentele erau negative în ceea ce privește compensațiile, iată acum autoritățile de supraveghere se pronunță în legătură cu cele două aspecte. Deci autoritatea națională și cea uh, globală este cea care intervine în mod activ pentru a decide asupra acestor politici atunci când băncile au un nivel de capital care este considerat a nu fi suficient. Da, și prima întrebare. La prima întrebare, la momentul acesta nu am uh, planificat nimic. Și motivul este că ratele actuale nu depind doar de ceea ce face BCE-ul, deci de un singur organism, ci este rezultatul unei combinații uh, între uh, ciclurile de afaceri diferite și ciclurile de politici monetare diferite. Însă, ceea ce merită să fie analizat este nu atât uh, nivelul acestei rate, ci uh, viteza cu care sau rapiditatea cu care ea poate fluctua și aceasta poate prezenta un risc pentru stabilitatea financiară. Bineînțeles, vom analiza acest aspect și voi cere uh, Consiliului Director al BCE să se gândească la posibilitatea de a analiza riscul de stabilitate financiară a volatilității um, acestor rate. Și de altfel există această problemă în comunicările de la G7, G20 și așa mai departe. Există această problemă a volatilității care a fost identificată pentru politicile monetare. Deci ținem cont de acest comentariu. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului președinte Draghi pentru acest schimb de opinii atât de interesant. Am definit, practic, uh, o parte a agendei noastre viitoare, a întâlnirii pe care o vom avea cu BCE-ul. Vă mulțumesc foarte mult și încheiem acest punct de pe ordinea de zi și vom face o pauză de două minute. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf den Dragi colegi, dragi colegi, haideți să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, TTIP. Discutăm astăzi amendamentele depuse, care sunt 161. Să nu uitați că e vorba despre un aviz pentru Comisia uh, INTA, iar raportorul nostru este este Iepe Cofod, care are cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a spune că mulțumesc foarte mult pentru toate amendamentele care au fost prezentate de către colegi în comisia noastră. Am avut deja o primă discuție pe marginea avizului în luna februarie și vă mulțumesc pentru comentariile făcute atunci. După aceea am avut 161 de amendamente, multe dintre ele foarte bune, și, bineînțeles, a trebuit să ajung la un compromis bun pe care să-l acceptăm cu toții. Am reușit acest lucru, mulțumesc raportorilor din umbră. La Strasburg am petrecut foarte mult timp pentru a ajunge la aceste compromisuri și acum textul la care am ajuns cred că reprezintă o poziție solidă din partea comisiei noastre în ceea ce privește TTIP. Nu vreau să menționez aici toate detaliile, dar cred că uh, există multe elemente bune în amendamente care se reflectă și în compromisuri. În primul rând e vorba de o uh, concurență loială și liberă, de standardele noastre, de protecția lor, de posibilitatea de reglementare și uh, Există și chestiuni mai concrete de aici de la Econ pentru a integra serviciile financiare. Dorim să integrăm și regulamentul financiar la un nivel și la standarde foarte înalte care să se reflecte în acordul realizat. Iată, toate aceste lucruri se reflectă în avizul nostru. Aș vrea să spun de asemenea referitor la accesul pe piață, un element foarte important pentru noi, pentru concurență pentru că există o lipsă de armonie, lucru care este menționat deja în aviz. De exemplu, companiile americane au un acces mult mai facil pe piața europeană în ceea ce privește achizițiile publice dacă comparăm cu situația companiilor europene pe piața Statelor Unite. Deci trebuie să ne asigurăm că există o reciprocitate în acest sens. Toate aceste elemente sunt prezentate în amendamentele de compromis pe care le vom vota mâine, dar nu vreau acum să mă întind prea mult la vorbă pentru că am avut deja dezbateri pe această temă. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat foarte bine și vreau să le mulțumesc pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că Danuta Hübner de la PP nu este aici, este altcineva pentru PP în sală. Deocamdată nu, dar domnul Luns de la ECR nu este nici el prezent. Dorește altcineva să ia cuvântul în numele ECR? Se pare că nu. Pentru grupul ALDE, iarăși, Ramon Tremosa ar trebui să fie, dar nu îl văd. Este altcineva de la ALDE? Se pare că nu. Matt McCarthy și Fabio De Masi. Iată că Fabio este, te rog. E ca la licitație aici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Das Sper că nu e vina mea că se stinge lumina. Uh, îl înlocuiesc pe colegul uh, McCarthy. Uh, dorim să criticăm faptul că nu ne dăm seama exact de efectele economice ale TTIP. Există o, o prognoză de creștere și ocupare care nouă ni se pare cam creativă, ca să mă exprim delicat. Există și studii făcute de universități care arată că efectele ar fi foarte negative. Noi sperăm că um, de exemplu, la serviciile financiare uh, ar fi util să se stabilizeze relațiile comerciale pentru că trebuie să prevedem un, o schimbare, o fluctuație mare a cursului de schimb. Am, ne-am mai exprimat dubile înainte și nu s-a ținut cont de acest lucru în raport și anume că ar putea să scadă um, um, tranzacțiile standard care ar trebui apărate de Comisia Europeană, inclusiv în fața partenerilor americani. Apoi, uh, compromisul legat de ISDS uh, nu ne mulțumește de soluționarea alternativă a litigilor și nu există niciun motiv pentru care să se acționeze în afara sistemelor judiciare naționale. Noi credem că Protecția investițiilor este suficient garantată prin sistemele juridice, atât în SUA cât și în Europa, și deci uh, nu vom putea să votăm pentru acest raport în această formă. Mulțumesc, Fabio! Și urmează domnul Lunz, care abia a sosit de la ECRS. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că am întârziat. Vreau să mulțumesc domnului Cofet pentru spiritul de cooperare deosebit de bun pe care l-am avut la acest dosar și așteptăm discuții ulterioare și votul de mâine. Două comentarii. N-am să uh, intervin acum în legătură cu toate amendamentele și compromisurile, doar două linii generale despre care am vorbit și în dezbaterile anterioare. Acest acord n-ar trebui să fie unul defensiv, ci unul ofensiv, trebuie să ne asigurăm că este un acord bun, că reprezintă o valoare adăugată pentru noi și chiar dacă Statele Unite nu sunt de acord cu acest lucru și nu iau măsuri suplimentare, asta nu înseamnă că Europa nu ar trebui să aducă prin acest tratat beneficii suplimentare pentru piața și pentru consumatorii noștri și să permitem Americii să continue măsurile de protecționism. Este o poziție pe care am menționat-o de mai multe ori și cred că în compromisurile la care am ajuns uh, putem modifica și mai mult textul în acest sens. Al doilea comentariu general important. Dacă vorbim despre comerț, trebuie să vorbim despre ambiții și realism în același timp. E adevărat, avem în Europa standarde excelente, e adevărat că trebuie să reglementăm anumite aspecte, însă dacă dorim să avem o activitate comercială, nu putem să obstaculizăm totul. Deci, în text se menționează, de exemplu, că avem nevoie de standarde din ce în ce mai înalte. Dacă dorim să avem comerț, nu trebuie să fim doar ambițioși, ci, ci să fim și realiști. Și tocmai pentru a merge mână-mână cu cele două elemente, considerăm că ar trebui să ne centrăm pe chestiunile comerciale în afacerile economice, deși textul acum se centrează pe alte aspecte care nu au neapărat legătură cu dosarele de la Econ. De exemplu, clauza ISDAs, textul propus în compromis, cred că poate fi acceptat, însă um, dezbaterea în general pe această temă ar trebui să se facă la INTA, mai degrabă, nu la noi. Și un alt punct ar fi rezoluția referitoare la ce se va discuta la Comisia pentru uh, LuxLinks. Deci nu este de competența noastră să vedem care sunt rezultatele acestei uh, comisii, ci totul trebuie să depindă de procesul parlamentar așa cum este el în curs. Și concluziile finale se vor trage acolo și nu aici, într-un aviz uh, un pic de tipul fast food pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, Alexander de la Verzi are cuvântul uh, colegul care era prevăzut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului, spune domnul Raimon. Uh, și eu am avut impresia că uh, discuțiile au fost foarte corecte, și că s-a încercat într-adevăr să se obțină o poziție echilibrată, ceea ce nu e deloc ușor, dar fiind subiectul. În legătură cu două subiecte avem altă părere decât majoritatea. În primul rând, uh, ocuparea. Trebuie să ne asigurăm că uh, americanii își uh, deschid uh, serviciile publice, însă cred că mai bine ar fi să ne gândim cum să ne organizăm noi serviciile publice în Europa, în așa fel încât să fie într-adevăr în interes public, să se țină cont de criterii ecologice și uh, să ne dezvoltăm noi mai mult aici decât să facem presiuni uh, asupra americanilor. În uh, Cred că aceasta ar fi soluția corectă. În al doilea rând, protecția uh, investițiilor. Credem că acest instrument nu este necesar, pur și simplu. Nu credem că e cazul să susținem reformele legate de protecția investițiilor uh, la TTIP și um, cred că formulările care sunt și așa slabe uh, arată că uh, lumea știe că sunt probleme sau cel puțin că au conștiința încărcată în ultima clipă. Nu cred că e cazul să introducem în acest tratat uh, mecanisme de protecție a investițiilor. Și o ultimă observație, Un amendament oral vom mai depune noi, uh, scurt, la amendamentul 41, doar 5 cuvinte suplimentare. Este vorba de uh, produsele de piață financiară pe care le-am permis noi în perioada anterioară. Excepțiile trebuie să fie permise în continuare și în cadrul TTIP deci, uh, posibilitatea uh, decisă de noi până acum nu trebuie să fie amenințată de TTIP. Mulțumesc! Mulțumesc, Mihel, de la EFTD, Marco Vali, dar nu este prezent. Nu este altcineva pentru EFTD? Mă uit și la timpul pe care îl mai avem la dispoziție. M-aș bucura dacă alți colegi ar profita de ocazie ca să se exprime. Annelies Dodds, Vă rog. Thank you very... Mulțumesc, domnule președinte. Să mulțumesc și eu, așa cum au făcut-o ceilalți colegi, raportorului principal și raportorilor din umbră pentru munca bună făcută la acest dosar. Așa cum am spus deja mai devreme la această comisie și păcat că avem atât de puțini colegi prezenți, este unul din dosarele pe care le tratăm aici unde există uh, o atitudine publică foarte clară. Ultima oară când am discutat această temă erau foarte puțini colegi și peste 800 de persoane din circumscripția mea au luat legătura cu mine pe tema TTIP. Deci cred că e bine să ne simțim responsabili în legătură cu politica uh, comercială, lucru care înainte nu era neapărat de responsabilitatea noastră. Și aș repeta ceea ce a spus și colegul meu, domnul Cofed. Trebuie să creștem liberul schimb, însă aceasta nu se poate face uh, abandonând în același timp valorile noastre europene. Și dacă vedem care sunt compromisurile în legătură cu temele delicate, cum ar fi, de exemplu, protecția investitorilor, îmi pare bine că nu s-a ajuns la consecințe negative, în special în ceea ce privește credibilitatea democratică a acțiunilor noastre. Câteva comentarii importante pentru mine. Trebuie să vedem care sunt beneficiile potențiale ale acestui acord. Există câteva amendamente în legătură cu impactul potențial asupra IMM-urilor față de alte companii care cred că sunt oarecum contradictorii, pentru că TTIP-ul s-a centrat pe faptul că acest beneficiu potențial ar putea fi pus sub semnul întrebării, deci sper să vedem lumina și în acest sens. În al doilea rând, e important să fim foarte clari în legătură cu cooperarea în domeniul reglementării pe care ne-o dorim. Așa cum spunea colegul meu de la ECR, e clar că nu putem avea un comerț liber și loial uh, cu o reglementare la jumătate. Sper că toată lumea e de acord cu mine. Mulțumesc. Danke, Liz. Annelies. Mulțumesc. Annelies. Ja, danke schön. Ich wollte mich auch noch... Da, mulțumesc. Doream și eu să iau cuvântul rapid, dat fiind că uh, prin profesia mea am predat și am apărat totdeauna liberul schimb și deci vorbesc ca unul uh, foarte interesat de acest acord uh, de liber schimb, TTIP, și eu îmi doresc uh, ca el să fie susținut de Parlamentul European și în cele din urmă și de populația europeană. Dar impresiile pe care le primez de la cetățeni, inclusiv din Germania sau mai ales din Germania, corespund cu ce spunea antevorbitoarea mea. Există foarte multă rezistență, foarte multă opoziție, mai ales în ceea ce privește uh, aceste instanțe extrajudiciare de soluționare a litigilor, ISDS. Deci, chiar dacă eu susțin compromisul referitor la acest subiect, sunt destul de dezamăgit de faptul că am căzut de acord pe o formulare atât de minimalistă. Eu cred că ar fi bine să se menționeze mai clar uh, termenele și cred că um, trebuie să avem voința politică să eliminăm uh, motivele pentru care lumea se opune acestui tratat. Deci trebuie să fim pentru o mai mare flexibilitate pe care Parlamentul o menționează adesea inclusiv în domeniul uh, soluționării litigilor dintre investitori și state. Trebuie să existe posibilitatea de uh, reglementări naționale care să fie diferite între ele. Și în legătură cu ce ați propus dumneavoastră, am înțeles că ați propus un fel de drept de opt-out național. Aș dori să mă refer la acest subiect pentru că Într-adevăr, comerțul este o competență europeană, dar investițiile sunt o competență a statelor membre și deci cred că aici intervine principiul subsidiarității și o astfel de uh, procedură ar respecta întru totul acest principiu în cadrul TTIP și poate că s-ar putea spune acest lucru într-o anexă și să explicați dumneavoastră cum doriți să creați mai multă siguranță pentru investitori și protecția investițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Momentan nu mai văd uh, pe nimeni care ar dori să ia cuvântul și atunci aș dori să invit comisia să ia cuvântul. Aba, iată că mai este și Fabio De Masi. Was die Kommission sagt zu der Senkung der Haideți să vedem ce va spune comisia despre uh, reducerea standardelor la prestarea de servicii publice, pentru că cred că asta îl interesează pe Fabio cel mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund imediat în ceea ce privește regulamentul pe servicii financiare. Acesta este o prioritate în negocierile noastre. Insistăm foarte mult pe această temă pentru a avea negocieri după cum știți foarte bine, partea americană nu este atât de interesată ca și noi, iar noi insistăm să avem negocieri și o vom face. Așa cum au spus deja mai mulți colegi aici în sală. Și atunci când negociem problemele de reglementare, bineînțeles, ideea nu este să uh, slăbim standardele, ci din potrivă să cooperăm pentru a avea standarde mai bune și, eventual, acestea să fie și mai înalte. N-am să repet ceea ce am spus în urmă cu câteva săptămâni când am venit aici în legătură cu cooperarea pentru reglementare. Obiectivul, bineînțeles, nu este acela de a slăbi posibilitatea și capacitatea statelor membre și a UE de a reglementa, ci, din potrivă, acesta este un principiu care trebuie respectat de noi, iar în cadrul acordului va fi un principiu esențial în ceea ce privește cooperarea de reglementare. Un alt principiu esențial va fi că puterea celor care reglementează la ora actuală în Europa nu va scădea și puterea de reglementare va fi esențială și în ceea ce privește mecanismul de rezolvare a litigiilor. Investițiile sunt acum o competență a UE în urma tratatului de la Lisabona, deci uh, nu sunt sigur că am putea aplica un opt-out în acest caz – dar uh, Tratatul de la Lisabona arată cu claritate că investițiile sunt o competență exclusivă a UE. Probabil că ați văzut săptămâna trecută că uh, doamna comisar Malmström a prezentat câteva idei în fața Comisiei INTA pentru o uh, reformă ulterioară a ICS în ceea ce privește activitatea de reglementare, dânsa a propus deja principii generale asupra dreptului de reglementare, care vor fi incluse la capitolul de investiții în TTIP. Dânsa a făcut de asemenea sugestii pentru ca instanțele în domeniul investițiilor să funcționeze mai bine. A făcut câteva remarci preliminare în ceea ce privește mecanismul de apel Știți că acum lucrăm asupra lui și vom prezenta idei suplimentare în legătură cu legătura între uh, dreptul național și ASDS. Deci, deocamdată avem două posibilități. În primul rând, am putea forța investitorii să aleagă încă de la început dacă aleg o instanță națională sau uh, se îndreaptă spre ASDS sau să aleagă de la început această a doua posibilitate. O a doua opțiune este ca investitorii să termine, să încheie procedurile în fața instanțelor naționale dacă acestea au fost începute acolo. E vorba de idei care vor fi analizate în detaliu mai departe și până la sfârșitul lunii aprilie vom veni probabil cu și mai multe propuneri. În legătură cu restul textului, salutăm faptul că raportorul și raportorii din umbră au lucrat pe marginea amendamentelor de compromis. Din păcate, noi n-am apucat să le vedem încă, dar salutăm faptul că această comisie va veni cu o poziție unificată. Mulțumim încă o dată pentru atenție. Ähm, Mulțumesc pentru explicație și aș dori să dau cuvântul raportorului în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea colegilor, raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au făcut comentarii asupra acestui aviz. Aș vrea să subliniez că uh, tratatul TTIP este unul foarte important pentru Europa dacă analizăm uh, datele de care dispunem, activitatea noastră comercială cu Statele Unite este una foarte puternică, este foarte deschisă și, prin urmare, am putea face ca acest tratat să aducă beneficii Europei și mediului de investiții, de asemenea pentru locurile de muncă în Europa. Și un comentariu interesant. Uh, din punct de vedere politic, nu suntem de acord asupra nivelului de reglementare este un lucru pe care trebuie să-l hotărâm aici, uh, la Parlament și în alte instanțe, însă tocmai despre asta este vorba, să vedem cum putem reglementa nivelul de reglementare pe care ne-l dorim pentru sistemul uh, financiar. Și ne vom gândi și la comentariile făcute de comisie pe această temă. Vreau să mulțumesc de asemenea și verzilor. Bineînțeles, putem discuta despre regulile de achiziții publice în Europa, este un lucru pe care îl hotărâm noi aici în Europa, ce fel de achiziții publice ne dorim. Însă ceea ce doream să introduc în acest aviz este că există diferențe foarte mari între accesul pe piața achizițiilor publice în Statele Unite și în Europa și ar trebui să avem un tratament egal de ambele părți pentru a reduce discrepanțele mari existente la ora actuală și pentru a facilita accesul companiilor europene pe piața americană. Referitor la amendamentele orale, interdicția pentru produsele de servicii financiare. Mi se pare că nu este un lucru contradictoriu cu textul în sine. și pentru analize DOTS că sunt într-adevăr de acord. Este important să subliniem de fiecare dată că valorile și standardele europene sunt importante, trebuie garantate, ele sunt esențiale și trebuie garantate în orice acord comercial, bineînțeles. Beneficiile pentru IMM-uri, de altfel și Comisia a venit cu câteva date și documente pe această temă și pentru mine este o temă importantă pentru că IMM-urile sunt cele care creează locuri de muncă, de altfel peste 80% din locurile de muncă sunt create de IMM-uri și, bineînțeles, condițiile oferite IMM-urilor sunt esențiale. Referitor la cooperarea pentru reglementare, și aici trebuie să spunem că ea trebuie consolidată, trebuie să negociem cu americanii în cadrul acestui acord, însă dreptul de a reglementa și unde hotărâm să fie nivelul standardelor noastre, acesta este un lucru care ne revine nouă să-l hotărâm. E adevărat, aveți dreptate, Parlamentul European are competența și trebuie să aibă un control de plin asupra acestui punct. și există aici o temă discutabilă dacă este în conformitate cu tratatul sau nu, problema ISDS, dacă va exista o astfel de instituție. Am putea avea o dezbatere pe această temă, dar adevărul este că procesul este în curs la alte comisii, la Comisia INTA, de exemplu, și uh, la nivelul comisiei, deci cred că ceea ce spunem noi aici um, reprezintă un nivel minim de cerințe din partea comisiei noastre. Un ultim comentariu. Când discutăm acest dosar, uităm deseori cât de importantă este activitatea noastră comercială uh, transatlantică. Uh, există, de exemplu, pentru Irlanda de trei ori mai mare activitate comercială cu Statele Unite decât cu China, de exemplu. Deci este un partener de comercial esențial pentru noi și un astfel de tratat ar aduce beneficii de ambele părți ale Atlanticului și sperăm că ar putea stabili niște reguli de aur pentru comerț și activități comerciale la nivel internațional, să crească transparența și statul de drept. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor, raportorilor din umbră pentru atitudinea lor constructivă și cooperantă. Mulțumesc! Also eigentlich ist es nicht Da, nu se prea obișnuiește să mai dai cuvântul cuiva, Uh, după ce a vorbit raportorul, dar vă recomand să clarificați uh, ce aveți de clarificat bilateral cu raportorul. Pentru astăzi ședința se suspendă. Mâine la ora 9 ne revedem la Econ și vom avea și votul pe acest dosar mâine după amiază la ora 16.30. Vă urez o seară plăcută!